Diamo inizio al nostro... Începem atelierul. Vă rog, luați loc. Innanzitutto voglio ringraziare Aș vrea mai întâi să mulțumesc pe toți cei prezenți întâi vreau să mulțumesc organizatorilor seminarului, raportorilor care vor lua cuvântul astăzi și mai ales doamnei Marian Fischer-Böll, doamnă comisar, domnul Eskil Erlandson, uh, din partea președinției, ministrul agriculturii din Suedia, pentru faptul că au acceptat uh, invitația noastră. Acest seminar ne oferă posibilitatea de a aprofunda politicile comunitare la cel mai înalt nivel facem acest lucru într-un moment deosebit, um, în momentul în care discutăm bugetul comunitar, pentru a sublinia importanța pacului și riscurile de redimensionare din două părți. Pe de o parte, concurența celorlalte politici la nivel de buget și, pe de altă parte, exigențele Comisiei de redimensionare a cheltuielilor pentru agricultură. Spun acest lucru nu pentru a spune că investițiile în alte politici nu sunt de dorit, sunt de dorit, dar consider că este greș, ar fi greșit ca resursele să fie sustrase de la ceea ce este astăzi singura politică economică de resort aproape exclusiv comunitar, care are implicații asupra gestionarea teritoriilor Uniunii. Ne aflăm într-o fază de uh, redimensionarea echilibrelor dintre instituții uh, după finalizarea ratificării Tratatului de la Lisabona, care înseamnă o schimbare istorică a raportelor interinstituționale. Parlamentul European astfel obține un nou rol, devine um, determinant în, uh, la nivel legislativ și în domeniul agriculturii. Parlamentul a contribuit la această schimbare și Astfel, astăzi a devenit o instituție fundamentală în procesul de luare de decizii la nivel european. Astfel, intrăm în uh, dezbaterea privind viitorul politicii agricole comune, odată cu schimbarea societății europene și uh, de la nivel global. Noi provocări obligă societatea europeană, instituțiile și politicile să se schimbe. Politica agricolă, factor istoric de cimentare a construcției europene, este astăzi, ca politică economică și de gestionare a solului, cea mai importantă de la nivel comunitar. Un pilon fundamental pe care trebuie să construim reacția europeană la noile fenomene globale, securitatea alimentară, durabilitatea creșterii economice și uh, Uh, dezvoltarea situației de criză. Avem trebuie să actualizăm politica europeană pentru a multiplica impacturile pozitive asupra societății și pentru a reduce uh, distorsionările acestora. Este important să ne asumăm noi responsabilități la nivel global și agricultura poate avea un rol determinant în acest sens. Pe aceste baze trebuie accelerat efortul, um, eforturile de modificare, de actualizare a politicii agricole comune. Trebuie să se privilegieze contribuția agriculturii la construirea valorilor colective pozitive și trebuie să reducă progresiv elementele de protecție a piețelor și a prețurilor pe acestea. prima pentru statutul de agricultor este înlocuit cu o primă pentru comportamente și servicii pe care agricultorul le oferă societății. Această nouă filozofie este de actualitate, foarte de actualitate, mai ales în cont de mutațiile um, din acest domeniu din ultimii ani. Aceste considerații însă riscă să fie mar um, marginalizate astăzi și se riscă să se marginalizeze contribuția agricultorii la noile provocări cu care se confruntă societatea europeană. Dar, pe, ca o cale de discuție privind bugetul uh, comunitar, pe baza documentului non-paper al Comisiei, Reform Agenda for Global Europe, uh, nu pare să meargă în cea mai bună direcție, chiar dacă e vorba de un document informal și deci nu o exprimare, um, un document clar al comisiei și uh, care să exprimă alegerile comisiei, este necesar să discutăm uh, bugetul, dar nu înainte de instrumentele politicilor. A pune contabilitatea înaintea conținutului nu ne pare cel mai bun mod de a conduce o reflexie um, în profunzime, așa cum este necesar în această fază istorică pentru societatea noastră. Analiza efectuată în proiectul de comunicare în modernizarea cheltuielilor agricole par contradictorii și ne interesează foarte mult uh, modul în care doamna comisar Marian fischer boll evaluează, evaluează aceste lucruri. Bineînțeles, trebuie uh, să crească contribuția agriculturii la lupta împotriva schimbărilor climatice, să răspundem la așteptările societății în domeniul calității alimentare, biodiversității și bunăstării animalelor, precum și folosirii resurselor hidrice. Este paradoxal că în același timp, cu această viziune, se vorbește despre reducerea semnificativă a resurselor sau limitarea, prin revizuirea bugetului, uh, politica la comună din 2013, știind că parcursul formal pentru această reformă va uh, fi inițiat uh, în anii următori. se vorbește despre uh, o responsabilitate mai mare a statelor membre în cadrul uh, finanțării politicii agricole comune dar uh, Parlamentul uh, a spus că trebuie evitat orice efort de renaționalizare a politicii agricole comune, pentru că astfel riscă să creeze dezechilibre în sectorul agricol și acest lucru ar fi în contrast cu um, tradițiile politicii agricole comune. Chiar acum, în momente de criză economică, este și mai evident că statele membre cele mai sărace ar avea dificultăți să cofinanțeze ajutorile directe pentru agricultori și disparitățile ar crește dar nu doresc să fac aici o analiză tehnică sau politică a documentului. Vreau doar să subliniez riscurile de mortificare a rolului productiv, social și de mediu al sectorului agricol cu aceste um, linii directoare de la nivel financiar. nu trebuie să cheltuim mai puțin pentru agricultură în Europa, din potrivă să crească resursele investite, pentru că altfel riscă să se creeze distorsionări um, în plus. Această situație poate alimenta în situație de criză disparități și mai mari. Închei această scurtă introducere subliniind Uh, faptul că această viziune strict bugetară a Comisiei poate fi reechilibrată de către Parlament după intrarea în vigoare tratatului de la Lisabona, în, uh, pe 1 decembrie, începe o fază nouă în modul în care se fac politicile europene și inclusiv politica agricolă comună, pentru că Parlamentul se poate exprima direct ca reprezentant ai cetățenilor în cele 27 state membre, un rol decisiv, egal cu al Consiliului, în legătură cu propunerile Comisiei. Prin codecizie, Parlamentul va putea să contribuie la exprimarea uh, dorințelor cetățenilor și în acest nou scenariu instituțional Parlamentul poate să apere în mod coerent o societate care uh, își caută traiectoria de dezvoltare durabilă și în domeniul politicii agricole comune, o politică adecvată uh, provocărilor cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze pentru această introducție, dar cred că a fost important să plasăm acest seminar pe baza unor elemente. Și acum începem seminarul. Dau cuvântul uh, reprezentantului, reprezentantului președinției, domnule Schiller Alsen, ministrul agriculturii din Suedia. Vă rog. Tack Paolo, herr ordförande, ärade ledamöter. Jag vill börja med att tacka för inbjudan. Stimate doamne, stimați domni, vă mulțumesc mult pentru această invitație. Subiectul acestui atelier este foarte bine ales, cred eu. Sigur că trebuie să spunem se pot spune mult despre acest subiect, dar în orice caz este unul care este foarte important pentru mine și pentru colegii mei din Consiliu. Reforma uh, politice agricole comune după 2013 este un subiect care uh, este sus pe ordinea de zi a Consiliului ne găsim acum într-o perioadă uh, foarte interesantă pentru că va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, ceea ce va duce la intensificarea colaborării cu Parlamentul și mă bucur că vom avea ocazia să discutăm uh, și să vă vizităm mai mult, mai adesea pe viitor. Cum trebuie să arate PAC după 2013? Deocamdată această chestiune este în faza incipientă. În uh, toamna 2008, uh, în timpul președinției franceze, a fost început acest proces. Apoi s-a discutat despre ajutoarele uh, directe către fermieri, către agricultori și trebuie să ne concentrăm asupra acestor subiecte. Săptămâna viitoare vom avea o discuție de orientare tocmai pe, aceste subiecte. La ședințele Consiliului, am să rog statele membre să elaboreze o listă cu cele mai importante provocări și probleme um, pentru agricultura europeană și, de asemenea, să, să, dea, să încerce să dea și niște soluții. Cum putem să reacționăm la aceste probleme? O provocare pe care eu și nu doar eu o vedem ca, cea mai, ca fiind cea mai importantă sunt schimbările climatice. Schimbările climatice sunt un fenomen uh, și o provocare globală, poate cea mai mare provocare în care trebuie să-i facem față. Uh, acest lucru este, schimbările climatice sunt cercetate uh, intensiv, iar noi trebuie să vedem cum putem să avem o activitate durabilă. Clima și uh, agricultura au fost pe ordinea de zi a uh, întrunirilor noastre din septembrie și atunci am spus că cea mai mare provocare sunt uh, gazele cu efect de seră. Și uh, de aceea uh, și activitățile noastre din domeniul agricol trebuie să se adapteze la uh, condițiile climatice și la schimbările climatice la fel ca toate celelalte sectoare ale societății noastre. Eu susțin uh, ca schimbările climatice să fie văzute ca parte a PAC. Să vedem, să încercăm să vedem cum putem să uh, le facem față, care sunt cele mai bune uh, metode de, acțiun, de acțiune. Și să nu ne uităm la această problemă, să nu o vedem ca pe o problemă izolată. Uh, schimbările climatice sunt o provocare pentru societatea noastră, uh, ca și alte provocări, cum ar fi menținerea biodiversității, uh, administrarea resurselor de apă. Acestea sunt probleme foarte importante tocmai datorită schimbărilor climatice. Și de aceea schimbările climatice și provocările pe care le pun să fie văzute împreună cu celelalte provocări. De asemenea, trebuie să ne întrebăm cum putem să avem o activitate economică îmbunătățită în zonele rurale. Cum putem să încurajăm o astfel de activitate? Și acest lucru este foarte important dacă ne uităm acum la ultimii doi ani în care economia a fost în mari probleme în Europa. Trebuie să promovăm Uh, susținut gândul că, ideea că agricultura oferă locuri de muncă. Și de aceea trebuie să dezvoltăm anumite instrumente pe care le avem deja. Um, antreprenorii trebuie să fie uh, trebuie să fie încurajați pentru a-și extinde și a desfășura activități uh, mai multe în domeniul agriculturii pentru a crea creștere economică și locuri de muncă. De asemenea, agricultura trebuie să vină cu propriile solicitări. Există probleme, există lacune în politica zilnică pe care trebuie să le umplem. Nimeni nu poate să se îndoiască de rolul important pe care îl joacă politica pentru agricultură. Trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri uh, au un uh, standard de viață corect. Uh, și sigur că activitățile noastre trebuie în același timp să asigure uh, faptul că contribuabilii noștri sunt siguri că banii lor sunt utilizați în mod legitim și corect. Multe state membre consideră că este nevoie de uh, găsirea unui, căutarea unui echilibru, pentru că uh, contribuțiile care sunt plătite acum sunt uh, cele um, calculate pe bază istorică și pe măsură ce trece timpul, diferențele diferențele între banii care sunt primiți de statele membre sunt din ce în ce mai greu de justificat. De aceea cred că PAC după 2013 trebuie să asigure o distribuție uh, echitabilă a acestor bani. Ne gândim la ajutoarele directe care au permis uh, agricultorilor noștri să aibă un venit uh, bun și uh, o altă consecință a ajutorilor directe este însă aceea că au crescut foarte mult prețurile și agricultorii nu au profitat atât de mult de pe urma creșterii prețurilor. Iar agricultorii care doresc să își extindă activitatea sunt afectați de acest lucru. Și um, acum, la sfârșit, vorbesc aici și ca ministrul suedez al agriculturii, trebuie să ne asigurăm uh, ca ajutoarele uh, generale să fie reduse, pentru că avem nevoie de uh, un ajutor care să fie mai bine adaptat nevoilor uh, fiecăruia, nevoile legate de uh, natură, de uh, spațiul natural în care își desfășoară activitatea fiecare agricultor și uh, nu trebuie să intervenim financiar în piață pentru că ajungem la acela, aceeași situație pe care am discutat-o deja. Și cel de-al doilea pilar, cel de-al doilea pilon al PAC trebuie neapărat să fie susținut. Mulțumesc. Grazie, Eschil. Grazie di questo tuo intervento. Mulțumesc, Eschil. Îți mulțumesc pentru intervenție. După cele două prezentări ale experților, va avea loc o dezbatere și vă invit pe toți să vă pregătiți intervențiile, intervențiile la această dezbatere. Dau acum cuvântul Marianei fischer -Bell. Uh, este o plăcere pentru mine să vă urez bun venit printre noi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați Membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor, în primul rând, um, mă bucur că ați organizat uh, acest atelier și vă mulțumesc uh, pentru faptul că îmi permiteți să iau cuvântul. Îmi cer scuze pentru faptul că observațiile mele vor fi foarte bine țintite. 10 minute nu este de ajuns pentru a vorbi despre politicile agricole. Sunt foarte multe amănunte. Iată de ce vă rog să mă scuzați. În primul rând, aș vrea ca un lucru să fie limpede ca bună ziua, așa nume. Eu cred cu tărie că avem nevoie de o politică agricolă comună solidă pe viitor. Am citit nenumărate lucruri despre părerile mele în diverse ziare. Uneori am fost zugrăvită ca fiind ultraliberală, care dorește să lase totul uh, pe mâna pieței. O prostie, fiindcă oricine uh, cunoaște acest subiect uh, știe foarte bine cum stau lucrurile. Pe de altă parte, vreau să spun foarte limpede că politica agricolă comună necesită modificări pe viitor, însă aceste modificări ar trebui să facă această politică agricolă comună mai puternică și nu invers. Eu cred că este posibil acest lucru. Deci avem nevoie de o politică puternică pentru agricultură și dezvoltare rurală. rurală. În primul rând, fiindcă Uh, există îngrijorări în ceea ce privește securitatea alimentară. Populația la nivel mondial crește pe zi ce trece. Va, ajun, va, va ajunge la 9 miliarde în 2050, de la 7 miliarde în ziua de astăzi. Și știm foarte bine că mm, regimul alimentar se schimbă, modele de alimentație se schimbă. Iată, populația asiatică începe să consume mai multă carne decât orez, și acest lucru este important, motiv pentru care avem nevoie de o sporire a producției agricole. Statisticile ne arată că va trebui să ne majorăm producția agricolă cu de la 70 până la 100% până în 2050. Siguranța alimentară depinde de uh, agricultură și uh, noi vom avea o poziție favorabilă comerțului agricol. Pe de altă parte, nu putem să neglijăm producția internă dacă avem prea multă ofertă alimentară în anumite zone ale lumii, atunci o, această, aceste stocuri alimentare vor fi foarte supuse riscului bolilor sau condițiilor meteorologice și nu ne putem asuma astfel de riscuri. Nu aș vrea să devenim vulnerabili în ceea ce privește producția alimentară, așa cum uh, se întâmplă în, caz, în domeniul energetic. Iată, importăm gaze naturale în Uniunea Europeană și vedem ce se poate întâmpla. Se închide pur și simplu robinetul. Dacă s-ar întâmpla același lucru uh, în ceea ce privește alimentele, situația ar fi groaznică și ne-am expune extrem de mult. Nu putem permite acest lucru. Avem nevoie de politici puternice pentru a avea o bună gestionare a terenurilor. Exploatațiile agricole și pădurile cuprind 80% din teritoriul nostru și în multe, în multe părți din Europa dacă practica agricolă ar înceta, efectele de mediu ar fi grave. Abandonarea terenurilor agricole ar însemna și degradarea acestora și în unele zone, sunt sigură, s-ar deșertifica pur și simplu. Nu ar trebui să uităm faptul că o treime din terenul agricol uh, este este alcătuit din terenuri de mare biodiversitate care ar dispărea pur și simplu fără practica agricolă. Trebuie să nu uităm că noi încercăm să uh, oprim uh, degradarea biodiversității uh, până în anul viitor. Și avem nevoie de aceste politici agricole pentru a face față și schimbărilor climatice. 9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană provin din sectorul agricol. Această cifră nu este uriașă, dar este una semnificativă. Asemenea altor sectoare, sectorul agricol va trebui să opereze reducerea ale emisiilor de gaze cu efect de seră în următorii ani și va fi nevoit să se adapteze la efectele schimbărilor climatice pe care, pe care le resimțim deja. În cele din urmă avem nevoie de o politică puternică pentru a sprijini dezvoltare echilibrată, o dezvoltare echilibrată a zonelor rurale. În ceea ce privește densitatea populației, zonele rurale acoperă 90% din teritoriul nostru și aici locuiește peste jumătate din populația europeană. O mare parte a acestor zone au un mare potențial ca ca zone de lucru și zone de, um, de viață. Dar în locurile unde serviciile lasă de dorit, este nevoie de ajutor uh, public pentru a compensa aceste neajunsuri. Care însă ar trebui să fie uh, formatul acestui ajutor? Eu uh, sunt ferm convinsă că nu putem să ne întoarcem în viitor. S-au terminat zilele unei gestionări riguroase. Această abordare a fost bun, a fost, a fost făcută în momentul, a, a fost aplicată în trecut, dar efectele nu au fost răscondate. Dacă Opinia publică este de părere că asta ne dorim pentru viitor. Atunci pacul nu va mai fi sprijinit. Vă asigur că se vor aduna rechini în, în apele pacului pentru a sfâșia pur și simplu bugetul a, uh, agricult, pentru agricultură. Asta nu înseamnă că doresc o dereglementare totală. Departe de mine, nu, uh, nu vreau reducerea bugetului doar uh, de dragul reducerilor. Pe de o parte, trebuie să dăm agricultorilor libertatea de a duce o activitate competitivă și de a răspunde semnalelor de pe piață în mod competitiv și în același timp trebuie să le oferim ajutor în situație de uh, criză pentru a preîntâmpina probleme în lanțul producției. Am putea avea o plasă de siguranță care să nu descurajeze competitivitatea și iată, avem nevoie de acest lucru. În ceea ce privește gestionarea terenurilor, trebuie să-i respectăm pe agricultori, să fie partenerii noștri. Ei uh, au grijă de terenuri și de mediul înconjurător. Avem uh, regulamente în acest sens, dar trebuie și noi să dăm o mână de ajutor uh, agricultorilor pentru a suporta costurile um, unei um, atitudini respectoase față de mediu, fiindcă adesea aceste costuri nu sunt uh, susținute de piață. De fapt, foarte rar se întâmplă acest lucru. Aș putea să spun și câteva lucruri despre schimbările climatice și aici regulamentele sunt binevenite, dar dacă împovărăm prea mult agricultorii cu reguli fără să facem nici cel mai mic gest de ajutor, atunci nu am face decât să transportăm capacitatea de producție peste mări și în momentul acela vom deveni dependenți de importuri. Moment în care va trebui să explicăm opiniei publice de ce generăm mai multe emisii de gaze cu efect de seră, importând alimente care nu respectă standarde uh, la fel de ridicate ca cele din Uniunea Europeană. Investițiile în uh, agricultură pentru a o face mai respectoasă față de mediul înconjurător uh, și inovații tehnologice, unele foarte simple, sunt binevenite. Iar în ceea ce privește dezvoltarea rurală în general, cred că abordarea noastră de bază, aceea de a oferi măsuri din care statele membre și regiunile pot să-și aleagă, pur și simplu, este una foarte bună. Dar uh, sunt convinsă că putem uh, să o reorganizăm și să o îmbunătățim. În ceea ce privește PAC, ar trebui să fim deschiși noilor idei și uh, să nu uh, eliminăm lucruri care au funcționat bine până acum, dar nici să nu fim prinși în, în capcana istoriei. În ultimul rând, aș dori să vă spun că câștigarea și păstrarea sprijinului pentru PAC înseamnă stabilirea unor obiective foarte clare pe care opinia publică se le poate susține și bineînțeles, aceste, treb- aceste obiective limpezi și rezonabile s-ar putea să aibă efecte asupra modului în care este împărțit bugetul între uh, statele membre, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Știu că aceasta este un, acesta este un subiect delicat și, bineînțeles, aici trebuie să dăm dovadă de realism politic. Dar în egală măsură, trebuie să dăm dovadă de realism politic când vine vorba de o altă chestiune. Nu putem, ca pe de o parte, să um, apărăm pacul ca fiind o politică vitală la nivel european, când, pe de altă parte, oamenii își dau seama că noi, în aceste discuții, nu facem decât să ne scoatem ochii pentru a păstra cât mai mult pentru noi, a lua partea leului. Eu cred că putem câștiga aici în ceea ce privește pacul. Putem să convingem opinia publică că um, politica agricolă comună joacă, va juca un rol crucial pe viitor în ceea ce privește dezvoltarea ecologică. Dați-mi voie, domnule președinte, să spun câteva cuvinte privind uh, revizuirea bugetară din acest document neoficial. Vreau să vă spun că și eu am fost uimită în momentul în care am auzit despre acest document. Uh, nu l-am văzut niciodată, nu l-am avut în fața ochilor și vă spun sincer că sunt de părere că unii funcționari ai comisiei și-au și-au scris propriile lor păreri în ceea ce privește uh, viitorul uh, unei revizuiri bugetare. Acest document, cum se spune, zice vorbitorul, îl aruncăm pur și simplu la gunoi iar următoarea comisie va trebui să prezinte un document privind viitorul uh, uh revizuirii bugetare. Uh, sper că în momentul în care ați citit despre cofinanțare, nu v-ați închipuit că eu um, aș fi semnat un astfel de document, pentru că știți care este părerea mea despre cofinanțare în cadrul politicii agricole, astfel încât vă rog să mă credeți pentru mine acest document nici măcar nu există, nu va mai fi niciodată discutat și următoarea comisie va trebui să-și prezinte, bineînțeles, părerile privind bugetul, dar nu pot să, nu pot să anticipez cum va arăta acest document. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumim! Dragă Marian, după cum auzi, aceste Aplauz înseamnă că suntem foarte mulțumiți de intervenția ta uh, și pentru faptul că ai spus foarte clar că acesta este un non-document, un document care practic nu există, dar totuși s-a vorbit despre pe primele pagini ale ziarelor, deci preocuparea există. Îți mulțumim oricum pentru această precizare um, care ne entuziasmează. Acum, Intrăm uh, în uh, subiect cu adevărat. Avem patru experți printre noi, persoane foarte cunoscute în domeniul lor. Dăm acum cuvântul primilor doi experți, profesorul uh, Buckwell de la Country Land and Business Association și apoi profesorului Vincent Chatelier de la INRA. După aceste două intervenții vom deschide dezbaterea, deci voi împărți intervențiile în două. Voi da un, cuvântul unor colegi după primii doi experți și apoi celorlalți după ceilalți doi experți. Dă acum cuvântul profesorului Buckwell. The floor. Thank you, Chair. Thank you, Chairman. Uh, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt recunoscător pentru ocazia de a vorbi Parlamentului European, mai ales în acest moment esențial, când Parlamentul va uh, uh, intra uh, ca membru cu drepturi de pline în procedura de codecizie uh, și deci va avea un rol sporit. Știm cu toții, cred, că PAC a fost în tranziție de când a fost inițiată. În 57 uh, sau 68, depinde cum ne gândim. În orice caz, politica agricolă comună s-a adaptat constant la uh, circumstanțele schimbătoare politice, sociale și economice din Europa. Nu există nicio îndoială că din 1992, când uh, vechiul PAC, care era exclusiv uh, pentru susținerea um, pe piață, de când a fost reformat acest uh, sistem, mai bine zis, de când a început acest proces, există o tendință de tranziție în A, PAC. Deci e clar că PAC se schimbă. Ce nu e clar e uh, în ce se transformă PAC. Și cred că acesta este subiectul dezbaterii noastre și probabil că va mai dura un an sau doi pentru a uh, modela uh, PAC, pentru a găsi un consens în Europa cu privire la forma pe care ar trebui să o îmbrace PAC după 2013 în această discuție cred că trebuie să ne focalizăm asupra părții cele mai, mare, cele mai mari din PAC, care este uh, sistemul plăților unice și asupra acestui sistem se vor focaliza remarcile mele beneficiarii acestor plăți le văd ca pe o susținere semi-permanentă a veniturilor lor. Și restul oamenilor din Europa sunt uh, derutați și li se pare că acesta este un sistem de ajutor și de asistență mai degrabă temporar. Trebuie să găsim un acord între restul societății și beneficiarii acestui sistem. Pentru că mm, incertitudinea din jurul acestor plăți nu este bună pentru nimeni, nici pentru Europa, nici pentru politici, este o sursă de critici constante uh, venind din partea tuturor celor uh, care nu sunt în uh, sectorul agricol. Nu e bine nici pentru fermieri, pentru că o mare parte din veniturile din lor și din activitatea lor zilnică este tot timpul supusă dezbaterii și nu trebuie să le mărim această situație incert, să, să înrăutățim situația incertă în care se află. Cred că este foarte e, bine că doamna comisar și e, președintele Comisiei Agri au, des, au descris acest document ca unul fiind neoficial sau inexistent chiar, dar se spune foarte clar că um, s-a spus foarte clar că uh, bugetul pentru PAC ar trebui să fie redus uh, și eu aș vrea să spun că cei care vorbesc în primul rând de reducerea bugetului și apoi despre redistribuire și doar apoi peste, despre transformarea PAC, este de fapt exact procesul invers față de ce ar trebui să facem. Nu, ar trebui întâi să vedem cum putem să transformăm această politică pentru ca ea să aducă ceea ce își doresc cetățenii și ceea ce au nevoie agricultorii europeni, apoi trebuie să vedem care sunt obiectivele acestei politici și cum Uh, o transformăm, doar apoi putem să vedem cum să facem redistribuirea resurselor pentru a atinge obiectivele stabilite, pentru a uh, ajunge la coeziune și doar apoi să vedem unde trebuie făcute uh, reduceri, unde sunt justificate reduceri. Dar mi se pare că această dezbatere, deci, se poartă tocmai în ordinea greșită. Sper că vom reuși să uh, adu- o aducem la ordinea cea bună. Care ar trebui așadar să fie obiectivul acestei politici după 2013? Sigur că nu putem să schimbăm obligațiile din tratat care se află la baza politicilor europene, dar ce v-aș recomanda să analizați este sloganul uh, pentru cu care se face publicitatea acestei politici uh, față de populație, și anume un slogan care se referă la siguranța alimentară și cea legată de mediu. Am auzit uh, și președintele Consiliului și pe președintele Comisiei Agri care au spus acest lucru. Există uh, o mare provocare astăzi de a hrăni o populație în constantă creștere, uh, dar acest lucru având uh, terenuri care uh, se degradează pentru că există schimbările climatice, pentru că scad resursele de apă și provocarea este de a reuși să hrănim oamenii cu un impact negativ uh, mult, cât mai mic posibil asupra uh, mediului nostru. Și aceste două provocări sunt strâns legate. Producția de hrană depinde de mediu, iar starea mediului depinde de tehnicile și tehnologiile pe care le utilizăm pentru producerea hranei. Așadar, ideea este dacă uh, interesele agricole și cele de mediu, uh, dacă uh, cei interesați nu își unesc forțele pentru a aduce, uh, pentru a susține politica pentru protecția uh, și managementul resurselor naturale, atunci cine să facă acest lucru? Pentru a focaliza și mai mult discuția, dacă vom intra într-o dezbatere detaliată despre mecanismele PAC și cum trebuie ele să se adapteze noilor provocări, cred că ar fi bine dacă am putea să vedem care sunt principalele lucruri care nu funcționează în momentul de față. Uh, unii din Europa cred că vor spune nu e nimic în regulă cu uh, mecanismele prezente cu mecanismele actuale. Eu cred că există însă două probleme fundamentale ale PAC. Uh, două probleme care, pe care trebuie să le rezolvăm. Nu putem să uh, ne prefacem că nu există. În primul rând, legitimitatea plăților unice și chestiunile care se leagă de uh, servicii de mediu, așa le spun eu. Ce înseamnă că sistemul de plăți unice nu are o legitimitate serioasă? acesta reprezintă 75% din bugetul actual și problema este că fiecare document, fiecare uh, studiu care se face, atunci când le citim și vedem detaliile acestor plăți, cine le primește, pentru ce sunt date, uh, răspunsul în cel mai bun caz, concluzia în cel mai bun caz poate fi aceea că ele nu sunt foarte bine direcționate. Uh, unii oameni spun că e bine, e uh, vorba de standarde um, de bunăstare a animale sau uh, standarde de mediu. Um, uh, unii spun că are de-a face cu siguranța alimentară și alții spun că uh, are de-a face cu importanța agricultorilor. Fiecare argument are dreptate, are uh, măsura sa de adevăr, dar uh, nu sunt suficient de clare. Problema este că aceste ajutoare nu sunt suficient de bine direcționate și în practică, și în practică există dificultăți cu sistemul plăților unice, pentru că trebuie să ne uităm doar la datele colectate la uh, exploatațiile agricole pentru a vedea cât de dependente sunt acestea de plățile unice. Eu am uh, uh, analizat acest lucru în uh, documentul meu și am văzut că Uh, avem o medie de 35% dintre întreprinderile uh, în agricultură, care se desfășoară activitatea în agricultură, care sunt dependente de plățile unice. Și sigur că atunci trebuie văzut în ce măsură acest sistem poate fi reformat și trebuie să vedem și situația statelor membre. Uh, dacă ne uităm, de exemplu, la dependența în zonele de pășune, de exemplu, dependența este mai mare de 100%, ceea ce sigur că îi pune într-o situație foarte delicată pe acei agricultori, pentru că sunt depinși, depin, pentru că ei depind de niște ajutoare publice care sunt acum uh, dezbătute și care s-ar putea să fie limitate. Știm că ele sunt, pot fi exprimate per hectar sau per beneficiar și e foarte greu de explicat în termeni obiectivi uh, ce va putea PAC să uh, furnizeze pe viitor. Aceste probleme nu pot fi evitate. Trebuie să le confruntăm și să vedem ce soluții găsim la ele. A doua categorie mare de probleme este furnizarea de bunuri de mediu. Agricultorii nu se descurcă, pur și simplu nu se descurcă uh, suficient de bine. Și problema este că societatea, cum arată multe dovezi, societatea dă o acordă o valoare, valoare foarte mare sistemelor, ecosistemelor și soluțiile pe care le oferim astăzi prin al doilea pilon al PAC sunt uh, soluții bune, dar nu facem destul. Și aceste uh, îngrijorări, aceste probleme vor crește pe viitor. Bunurile publice dacă sunt uh, utilizate uh, mult prea mult, atunci uh, ajungem într-o situație proastă și cercetarea și studiile ne arată acest lucru. Așadar, reforma trebuie să aibă loc în direcția în care ne mișcăm din 1992. Să încercăm să vedem care sunt uh, punctele în care piața eșuează și avem aici nevoie de un ingredient care lipsește, și anume ajutorul de care este nevoie pentru a ajuta uh, reformarea și restructurarea agriculturii, pentru că trebuie să se restructureze. Fiecare sector trebuie să se restructureze și să se modernizeze constant. Agricultura nu poate să rămână pe din afară. Așadar, haideți ca, văzând că acest lucru este necesar, uh, vor, aceste plăți vor fi reduse, este clar pentru toată lumea Eh, fie că vom avea reduceri bugetare, eh, e clar că vom avea reducerea acestor plăți, așadar haideți să încercăm să, le, eh, să folosim aceste reduceri într-un proces de transformare. Așadar, ca elementele pacului după 2013 conțin aceste puncte importante. Nu am vreme să vă spun mult mai multe, dar poate că ar fi bine să o numim, uh, să numim această asistență asistență de adaptare tranzitorie. Care este logica, să le spunem, plăți unice? Am, uh, acest nume nu, nu uh, ne spune foarte mult, dar haideți să le numim, să numim aceste plăți asistență de adaptare tra- tranzitorie, temporară, pentru că adaptarea e ceea ce trebuie să facă agricultorii din Europa și noi uh, folosim aceste uh, fonduri pentru a-i ajuta să se adapteze. N-am să vorbesc despre punctul B din raportul meu, pentru că va apărea într-o prezentare. Punctul uh, C din, uh, din raportul meu trebuie să fie uh, extins niște scheme uh, pentru agricultură și mediu care să fie uh, organizate pe trepte de care avem nevoie. Punctul D se referă la zonele marginale ale Europei, despre care a vorbit și doamna comisar. Acestea sunt o problemă foarte mare pentru că acolo uh, agricultorii sunt uh, cei mai dependenți de aceste ajutoare și trebuie să ajutăm uh, acești oameni să uh, furnizeze serviciile pe care societatea uh, le dorește și de care are nevoie. Și sunt zone care suferă de uh, uh, catastrofe, urme, de pe urmele catastrofelor naturale, de inundații și așa mai departe. Soluțiile pentru viitor au majoritatea caracteristicile pilonului al doilea. Așadar, este vorba de un program în care statele membre sunt cele care decid uh, un amestec de instrumente pentru a fi uh, pe care vor să le utilizeze. Iar contractele cu fermierii sunt multianuale și uh, partea importantă este finanțarea acestor doi piloni. Putem să încercăm să introducem mai multe bunuri publice în pilonul întâi să folosim articolul 68 extins sau ecocondiționalitatea, dar eu cred că acest lucru nu este bun pentru că structura pilonului 2 este mai potrivită pentru astfel de servicii de mediu. Însă, obstacolul critic aici este finanțarea și chestiunile cheie legate de finanțare uh, sunt, ne sunt cunoscute. Vorbim despre mai multă modulare sau de cofinanțarea din uh, pilonul 1. Um, cred că uh, oamenii vor fi, se vor opune aici. Sau vorbim despre utilizarea uh, disciplinei financiare uh, pentru a utiliza toat, totalitatea fondurilor disponibile? Probabil că răspunsul este un amestec de, uh, al acestor metode. Ideea este că atunci când ne mișcăm înspre pilonul 2, deci dacă vrem ca mai multe uh, măsuri să fie uh, introduse în pilonul 2, trebuie să fim mai flexibili în ceea ce privește cofinanțarea. Ce e sigur e că cheltuielile publice cu PAC nu pot să crească. Mulți oameni spun că trebuie reduse aceste uh, cheltuieli, dar cred că suntem cu toții de acord că nu au voie să crească. De aceea, trecerea fondurilor din pilonul 1 în pilonul 2 și să cere mai multă cofinanțare, uh, nu cred că este o, o idee bună pentru viitor. Trebuie să găsim o altă soluție dacă redefinim obiectivul PAC, haideți să aruncăm pur și simplu banii în sus, iar când cad să încercăm să îi redistribuim între acești doi piloni, să vedem, în primul rând, care sunt politicile pe care vrem să le punem în aplicare și apoi cum să folosim banii. Pentru că dacă nu, în următorii doi ani ne vom uh, certa despre cofinanțarea pilonului 1, în loc să vorbim despre distribuția cea mai bună a fondurilor disponibile. Și în încheiere, dacă intrăm prea repede în detaliu cu privire la uh, pilonul 1, pilonul 2 uh, și liniile de acces 1, 2 sau 3, cred că ne vom pierde în această discuție. În primul rând trebuie să convingem restul societății, adică nu pe agricultori, de ce ar trebui să investim 0,1% uh, din PIB-ul comunitar pentru acest pentru acest domeniu. În primul rând, trebuie să definim scopul PAC. Este o oportunitate istorică a Parlamentului European acum să influențeze acest proces de transformare și să um, transformăm PAC-ul dintr-un subiect de critici în ceva ce să ne facă mândri. Mulțumesc! Mulțumesc, profes, domnule profesor Bacuel. Foarte interesantă contribuția dumneavoastră. Interventi care sono stati già. Acum uh, Dau cuvântul profesorului Vincent Chatelier de la Institutul Național de, de Cercetări în Agronomie, INRA. Vă rog. Merci, président, mesdames, messieurs, bonjour. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Este o onoare să iau cuvântul printre dumneavoastră într-o perioadă atât de tulburată în agricultura europeană, confruntată cu atât de multe provocări. Și trebuie să, răstăm, să rămânem foarte deschiși în legătură cu viitorul, să fim capabili să reconstruim lucrurile. Sunt de acord cu multe lucruri spuse de predecesorul meu intervenția mea se va referi mai mult uh, la reglementarea piețelor. Cred că PAC-ul se confruntă cu trei evoluții majore recente, o volatilitate excepțională a prețurilor, ca niciodată până acum, și această volatilitate a prețurilor nu este caracteristică doar politicii agricole comune, ci și în relațiile cu celelalte țări din lume, mai ales prin negocierile de la OMC. Știm că o idee care a dus la acordul de la Marrakesh era aceea că liberalizarea are multe virtuți, dar are uh, și uh, dezavantaje. Și faptul că nu am semnat un acord în cadrul ciclului de la Doha arată tocmai faptul că este greu să ne înțelegem în legătură cu um, avantajele liberalizării totale ale piețelor, mai ales în relațiile în țările în curs de dezvoltare. Uh, al doilea element pe care vreau să subliniez este că tensiunea în legătură cu bugetul PAC-ului este reală și uh, pică prost pentru că agricultorii în Regatul Unit, dar și în Franța și Spania nu-și, vor per- nu-și pot permite luxul uh, de a avea o politică bugetară prea exigentă pentru ei, uh, având în vedere bugete care ar scădea mult. Cel puțin aceasta este concluzia mea de 10 ani încoace. Cred că asta reiese uh, din situația de pe teren. Deci trebuie să fim foarte prudenți, inclusiv uh, în legătură cu uh, publicarea de rapoarte care ajung la gunoi chiar înainte de a fi citite. Pentru că viitorul uh, reprezintă un risc pentru agricultori și agricultorii care nu care se tem de viitor, uh, nu vor investi și Astfel riscăm să fim penalizați uh, de lipsă de vizibilitate pe termen mediu. De ce consider ca mulți alți economiști că sectorul agricol este unul deosebit în care va fi nevoie și în viitor intervenția publică, pentru că piețele agricole sunt în mod natural instabile, oferta este sensibilă la climă, oferta este rigidă pe termen scurt și cererea uh, este, nu este, este inelastică în funcție de uh, para, în raport cu prețurile. Acest uh, mm, adevăr va rămâne valabil în următorii ani și trebuie să-l constatăm acest lucru. Agricultorii știm că aflați în situație de risc au tendința de a investi mai puțin decât uh, în momentul în care sunt liniștiți în meseria lor. Iată o particularitate importantă a lumii agricole, la fel ca și politicile publice. Agricultura contribuie în mod fundamental la ocuparea forței de muncă la nivel internațional și nu trebuie să uităm acest lucru, inclusiv în dezbaterile de la nivel comunitar. Un alt element important este faptul că agricultura este un, cor- un sector încă considerat strategic, chiar dacă chestiunea embargourilor este mai puțin la modă astăzi decât în trecut. Domnul Bagăl a prezentat uh, principalele evoluții ale pacului din 92 încoace. Cred că fundamental în analiza privind uh, punerea pe orbita viitoare politice agricole comune este să nu întoarcem spatele acestor 15 ani de adaptări succesive ale PAC-ului, unde au existat probleme, dar și multe avantaje. Și în dezbaterea viitoare, Cred că este foarte important să nu întoarcem spatele procesului de reformă, chiar dacă trebuie să inovăm pentru viitor. Un alt element important, pentru că vreau să vorbesc despre reglementarea piețelor, este faptul că după 15 ani de reforme succesive ale PAC-ului, trebuie să constatăm că reglementarea piețelor ocupă o parte minoră a bugetului PAC-ului de astăzi în comparație cu Uh, plățile decuplate, de exemplu, pentru că intervenția pe piețe este cam, reprezintă cam 8% din, uh, din bugetul PAC-ului. Restituirile la export nu au fost niciodată așa de mici ca acum și iar stocajul devenit absolut marginal. Deci, am lăsat în urmă o politică agricolă uneori contestată, restituiri la export, dar care nu mai este așa astăzi și care trebuie examinat așa cum arată acum. Cred că trebuie să spunem câteva cuvinte despre drepturile vamale. Acestea, taxele vamale, reprezintă un câștig pentru producători, o pierdere pentru consumatori și o un câștig pentru contribuabili. Uh, în Europa, de câte ori am scăzut uh, taxele vamale uh, de, de la acordurile de la Marrakesh încoace, au crescut plățile directe. Deci, până la urmă, pentru consumatori, pentru contribuabili este un joc cu sumă nulă. Uh, detaliile contează și analiza privind implicațiile scăderii taxelor vagamale în agricultură este foarte greu de făcut pentru că uh, mai multe elemente sunt legate unele de altele și depinde de situația fiecărui produs în parte. Nu trebuie să confundăm tarifele consolidate și cele aplicate, nu trebuie să subestimăm faptul că prețurile la nivel internațional ale unor produse agricole cresc și vor crește probabil pe, în următorii ani, conform organismelor care fac uh, estimări. Nu trebuie să uităm nici barierele netarifare și mai ales în Uniunea Europeană nu trebuie să uităm în această analiză importanța colosală pe care poate să o aibă autoprotejarea consumatorilor care preferă să mm, consume produse locale decât produse străine Comitetul uh, OMC uh, notează că drepturile vamale au, au scăzut cu 4% uh, pentru proiecte, produsele sensibile. De ce strategia are nevoie Uniunea Europeană în confruntată cu aceste propuneri? Prima idee este să notăm faptul că toate produsele nu vor fi la fel de sensibile la scăderea taxelor vamale. Cred că trebuie să acceptăm ideea mult mai ferm decât se propune că anumite țări în curs de dezvoltare trebuie să-și protejeze producția, nu să scadă taxele vamale, ci chiar să le sporească pentru a-și dezvolta propria producție locală, um, pentru că nu cred că vor fi adevărați concurenți pentru uh, țările europene. În legătură cu liniile tarifare privind producția de carne de vită, nu poate fi pusă în concurență cu ceea ce se întâmplă în Brazilia sau în altă parte. Este adevărat de asemenea că faptul că Uniunea Europeană riscă să devină deficitară pentru anumite produse, este de mult deficitară în domeniul creșterii oilor, dar riscă să devină o deficitară și la nivelul vitelor, trebuie să acceptăm importurile din alte țări. În legătură cu exporturile, niciodată nu am fost mai atât de aproape de sfârșit, pentru că în 2008 am cheltuit uh, mai puțin de un miliard de euro pentru restituirile pentru exporturi și am, am fost uh, ajutați de prețuri internaționale foarte ridicate pentru anumite produse, dar acest instrument, din punctul de vedere al strategiei, trebuie să învățăm uh, să trăim și fără el. Este un instrument util în situație de criză, dar politica agricolă se adaptă de 15 ani încoace pentru a supraviețui și fără el. Deci cred că a venit momentul să acceptăm ideea, așa acest lucru se spune la OMC, că acest instrument să fie suprimat, mai ales că este contestat de anumite țări și ONG-uri. Și până la urmă, Obiectivul este să se stimuleze competitivitatea întreprinderilor noastre, care să fie capabile să exporte fără, fără um, compensări și important este um, că trebuie să existe în continuare legătură între politica agricolă și cea um, financiară în legătură cu plasele de securitate, cred, ca și alții, că ar fi interesant să discutăm despre stocurile minime pentru produsele ușor de, toca, de stocat, mai ales cereale, și să discutăm mai mult la nivel internațional aceste lucruri. În al doilea rând, plasele de securitate, așa cum arată ele astăzi în Uniunea Europeană, sunt fixate uh, la niveluri nici prea ridicate, nici prea scăzute și care pot avea mâine un rol esențial în atenuarea riscurilor. Cred că politicile de asigurări uh, private nu pot să înlocuiască aceste reglementări publice și dincolo de fixarea de plase de securitate minime, trebuie să continuăm în acest sens, chiar dacă ele sunt fixate relativ, la niveluri relativ scăzute, pentru a nu avea mâine stocuri care să necesite recursul la restituiri, de care astăzi avem mai puțin nevoie, în legătură cu riscurile. Aceasta se discută mult în agricultură, s-a discutat mult în ultimii 10 ani și trebuie să constatăm faptul că pe teren agricultorii sunt, cunosc mai puțin bine uh, toate tipurile de instrumente, piețele la termen și așa mai departe. Există un decalaj destul de mare între cunoș- cunoașterea instrumentelor pe care le avem uh, la dispoziție și modul în care agricultorii folosesc aceste instrumente. Deci, în legătură cu gestionarea riscurilor, cred că uh, Primul răspuns este menținerea uh, plaselor de securitate, să se iau măsuri de precauție în ferme, cred că se investește mult prea mult în, în materialul agricol în comparație cu câștigul în productivitate, lucru care penalizează economia agricolă și cred că politicile fiscale, la atitudinea statelor membre, bineînțeles, sunt uneori inadaptate Uh, economisirii de precauție, primul element care pot, permite agricultorilor să se poziționeze față de risc. În negocierile de la OMC, cred că trebuie să veghem ca indicatorii de gestionare a riscurilor să fie mai supli decât în momentul de față. Altfel, riscă să fie dificil ca acestea să crească. includerea în uh, cutia verde a instrumentelor de uh, um, evaluare a riscurilor uh, pare rigidă. Trebuie să încurajăm de asemenea formarea agricultorilor în domeniul gestionării riscurilor și Trebuie să se facă mai mult decât până acum, trebuie să se încurajeze la nivel de state membre un transfer de fonduri de la primul bilon al pacului înspre noul instrument de gestionare a riscurilor. În, mod, în nivel politic s-a spus acest lucru, s-a făcut posibil acest lucru, dar trebuie să constatăm că nu s-a oferit suficient sprijin acestor inițiative uh, în comparație cu așteptările și necesitățile. În legătură cu cotele, las deoparte pârloagele. Uh, instrumentele legătură cu lăsarea terenurilor în pârloagă aveau anumite cote în funcție de piața cerealelor, 5%, 10% sau 15% în funcție de ani. Uh, consider că era o idee foarte bună, care cred că ar trebui uh, menținută când se va vorbi despre cote. Cota la lapte care, după părerea mea, cel puțin ca francez, este foarte important. Aceste cote de lapte au fost criticate chiar în momentul um, adoptării lor. Acum agricultorii critică ideea de a trebui de să le suprimăm. Dar trebuie să ne înțelegem în Uniunea Europeană. Avem 25 de ani de practici uh, de cote la lapte diferite de la un stat la altul. Nu există nimic în comun între aplicarea cotelor la lapte în Danemarca și în Franța, pentru că pe de o parte există o cotă de piață și de cealaltă parte una care nu este de piață. Deci, nu putem avea în mod automat aceeași viziune a modului de reglementare a sectorului laptelui, pentru că timp de 25 de ani am lăsat statelor membre posibilitatea de a face recurs la politici care nu erau aceleași. Deci, cotele de lapte au avut avantaj la nivel bugetar, teritorial și social dar acum se pune întrebarea dacă trebuie suprimate aceste cote. Nu mai este o întrebare pentru că s-a găsit deja un răspuns. Dar mai este o întrebare. Trebuie ca aceste cote la lapte să crească cu 1% pe an între 2009 și 2013 pentru a scăpa de ele pe viitor? Eu consider că nu e strategia cea bună. Pentru că ar fi mai bine să facem în așa fel încât să permitem o tranziție mai suplă, mai puțin criticată de agricultori, de la o reglementare publică la una privată. Și concomitent cu um, scăderea intervenției domeniului public, producătorii nu și-au respectat cotele și am observat că 5 miliarde de litri de lapte ar fi putut fi produși și nu au fost produși. Deci eu nu, nu contest cotele, dar cred că decizia de a uh, crește cotele de lapte nu este cea mai bună soluție pentru a ne pregăti pentru 2015. Acum, ce strategie pe termen lung? După părerea mea, din punctul meu de vedere de economist, nu cred că există o exigență uh, termen scurt de suprimare a, a cotelor din cauza obligațiilor OMC. Am făcut-o din alte motive. Dacă suprimăm cotele, ce trebuie să acceptăm? Trebuie să acceptăm ideea că e vorba uh, de o încetare a implicării sectorului public după 25 de ani. Lucru unic în acest sector și această implicare, uh, scăderea implicării publice trebuie să se facă pe termen lung. Este, cred, o bună idee să crească contractualizarea cu domeniul privat în legătură cu cotele, dar va fi nevoie de timp. Și ceea ce este absolut indispensabil este să dăm măcar posibilitatea statelor în care există mai multe companii posibilitatea de a menține o contractualizare la nivel național cu reguli naționale suficient de robuste pentru a da producătorilor securitate și nu să se avanseze prea repede în țări care nu au ales aceeași cale, de exemplu Danemarca, pe care o cunosc puțin, uh, Regatul Țărilor de Jos sau Regatul Unit. Deci putem accepta o, implicare, o scădere a implicării sectorului public în sectoare cum este sectorul laptului, dar modul în care se face acest lucru este foarte important și nu trebuie să uităm faptul că criza laptelui nu este legată cu o supraproducție de lapte. Este o criză internațională, dar am fi riscat să avem o situație și mai dramatică dacă agricultorii ar fi respectat ceea ce le-am dat, ce anume posibilitatea de a-și realiza cotele. O un, ultimă observație în legătură cu plățile directe. Cred că și în Franța, până la urmă, se, va, se vor decupla ajutoarele uh, care au devenit de altfel o realitate în multe uh, țări europene. Dar nu e vorba de probleme pentru zonele de munte care nu au uh, de ales, dar se pun probleme pentru vacile de lapte și așa mai departe, politicilor de creștere animalelor în care riscăm ca oamenii să nu mai uh, crească animale și uh, să uh, um, cultive cereale cu prețuri mult mai interesante. Doresc să mai spun că e vorba de supraviețuire într-o perioadă periculoasă, pentru că ajutorile, ajutoarele decuplate sunt versate independent de prețele, prețurile de, de, uh, prețurile de pe piață. Când a crescut prețul la cereale, a crescut și prețul laptelui. În economie știm că piețele pot funcționa în mod diferent. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi crescut prețul cerealelor și ar fi scăzut cel al laptelui? Situația ar fi devenit explozivă la țară. Deci, ajutoarele decuplate, care au multe avantaje, știm asta, um, creează în momentul de față multe suferințe, pentru că dacă am avea o volatilitate inversată a prețurilor, nici nu ar mai fi viabil. Deci, pe de o parte, nu cred că ça, ça résoudra la problème de la O primă pe hectar unică pentru toți agricultorii uh, s-a rezolvat problema legitimității. Problema legitimității plăților decuplate înseamnă mai întâi transformarea unei părți acestor plăți decuplate spre noi, uh, reorientarea lor înspre noi justificări rurale de uh, mediu. Cred că trebuie să se mențină un ajutor la hectar minim pentru agricultori și, dar dincolo de acesta, și aici uh, sunt de acord cu colegul, trebuie să conectăm mult mai bine uh, plata acestor uh, sume, subvenții decuplate la uh, activitățile, contribuțiile agricultorilor altele decât legate de piață trebuie să spun în încheiere că pentru un economist este un privilegiu în, în uh, meseria noastră să observăm tot ceea ce se spune despre agricultură, inclusiv, doamnă comisar, în rapoarte care nu vor avea nicio utilitate, nicio problemă. Vom trece peste asta. Dar e important să spunem în concluzie că în agricultură toată lumea este confruntată cu provocări, a fi productiv cu mai puțin bani, a fi inovanți, competitivi, prezenți pe piață orientați spre consumatori. Toată lumea mm, nu poate decât să fie de acord cu aceste lucruri. Cum? Cred că politica noastră nu trebuie să fie mai puțin europeană. Cofinanțarea are o virtute. Implică sau necesită implicarea statelor membre. Dar nu trebuie să ne îndepărtăm de perspectiva comunitară. Pe de altă parte, avem nevoie de o evoluție compatibilă cu dezvoltarea agriculturii în țările din Africa, în care creșterea demografică este atât de mare încât trebuie să-și dezvolte propria produse, producție agricolă. E nevoie de un pact mai echitabil, eh, de o politică agricolă comună mai echitabilă. Nu vreau să repet mm, dar eu sunt în favoarea eh, plafonării ajutoarelor, deci unor sume maxime, dacă acesta este un nivel foarte ridicat, inclusiv cu subsidiaritate, nu cred că ar fi ceva absolut revoluționar în 2009, chiar dacă uneori a fost considerat ca fiind un element revoluționar. Sunt de asemenea în favoarea unei agriculturi reglementate cu menținerea plaselor de securitate. Acestea sunt scăzute, avem nevoie de ele pentru că Agricultorul este astfel protejat în ideea pe care poate să o aibă el că uh, puterile publice încă sunt măcar puțin interesate de situația prețurilor. Și un ultim element, uh, contractualizarea uh, care să înlocuiască cotele la lapte. Trebuie să aibă loc o discuție în legătură cu valoarea adăugată. Este un dosar foarte complicat, dar strict legat de maniera în care vedem viitorul pacului. Și un ultim element. 30 miliarde de 30 de miliarde de euro de plăți decuplate pentru agricultori, mai ales pe baza ceea ce Zont. Uh, și nu în legătură cu situația economică prezentă, puțin uh, influențată de, de Uh, bunurile care nu pot fi vândute, pe care le furnizează și nici cu proiectele individuale ale agricultorilor pare să fie o politică agricolă care trebuie să se schimbe cât de repede. Vă mulțumesc! Grazie, Vincent. Vă mulțumim, domnule Vincent Chatelier, pentru această contribuție importantă și mulțumesc și profesorului Bacol. Acum un prim uh, schimb de opinii, un tur de observații. Aș vrea să dau și doamnei comisar posibilitatea de a asculta primele reacții ale colegilor. De aceea dau acum cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. Mai întâi domnul Albertes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc pentru acest atelier. Cred că am auzit argumente foarte diferite. Vreau doar să menționez câteva puncte. În primul rând, doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc pentru că ați vorbit, uh, ați aruncat la gunoi acest document care nu exista. Eu am citit acest uh, Uh, document și se pare că cineva a lucrat la el și atunci trebuie să-mi permit întrebarea critică. Dacă spuneți că uh, cineva a lucrat la un uh, document, dar dumneavoastră nu ați știut acest lucru, dacă nu cumva sunt niște oameni acolo la dumneavoastră la direcția generală care nu fac ce trebuie. De acest lucru trebuie puțin verificat. În ceea ce privește subiectul de astăzi, PAC după 2013. S-au auzit niște poziții foarte critice cu privire la uh, banii care, sunt, uh, care merg către agricultură și cred că lucrurile trebuie relativizate. În 1970, PAC uh, consuma uh, 87% și acum consumă doar uh, 67% din uh, bugetul comunitar. În 2013 va fi undeva la 36%. Este un procent înalt, se, se spune, pentru doar 5% din populația Europei, dar trebuie să relativizăm această dezbatere. Dacă toate bugetele naționale uh, ar fi uh, comparate cu uh, bugetul uh, comunitar, atunci ne-am gând- am, am avea o cu tot o altă proporție între sume și procentul din populație. Este vorba de o uh, agric, politică agricolă care uh, vizează 500 de milioane de consumatori din Europa. Deci dacă facem un uh, calcul, avem 500 de milioane de locuitori și dacă ne uităm la bani, este vorba de 100 de euro pe locuitor pe an pentru ca, acest, ca, pentru ca fiecare om să aibă uh, alimente suficiente, uh, pentru ca să aibă uh, alimente proaspete, uh, pentru ca peisajul să fie păstrat. Și acest, acesta este asigurarea de viață cea mai ieftină care există în Europa. Ce se întâmplă după 2013? Uh, banii aceștia trebuie să fie uh, distribuiți în mod rezonabil. Și trebuie să discutăm aici, să vedem care sunt propunerile. Am auzit propunerile cele mai diverse. Eu mă gândesc că pot să-mi imaginez că după 2013 să se aloce uh, să, să avem un, o compensare pentru faptul că uh, agricultorii vor avea o situație dificilă. Cred că va trebui să avem o primă pe hectar care să fie plătită în primul uh, pilon și în al doilea pilon, să avem uh, o, uh, un echilibru, o despăgubire, o compensare, practic, între zonele uh, care au dificultăți, zonele de uh, munte, de exemplu, zonele uh, marginale. Uh, trebuie să fim pregătiți să plătim niște bani pentru uh, a asigura o compensare pentru aceste zone. Și trebuie să le dăm o șansă uh, agricultorilor din Europa să poată să-și continue activitatea dacă dorim să avem alimente pe masă. Doamna comisar, uh, Mă uh, îmi pare rău că nu veți uh, sta foarte multă vreme cu noi, dar cred că ați exprimat o poziție bună astăzi. Trebuie să ne gândim că pe viitor trebuie să asigurăm în continuare uh, alimente pentru 500 de milioane de cetățeni și nu putem să ne uh, gândim că datorită unor uh, uh, evoluții pe piață, agricultorii nu vor mai putea să uh, își desfășoare activitatea și să producă alimentele necesare. Există uh, oameni care au spus în economie de ce avem nevoie de producție de oțel în Europa, că doar vine oțelul mult mai ieftin din Brazilia sau sau din China. Și apoi s-au închis uh, toate oțelările una după alta și uite că prețul oțelului a crescut de patru ori. Ia să ne gândim că pentru 500 de milioane de consumatori vor, uh, se vor, uh, vor crește cu 4 la, vor crește de patru ori prețurile alimentelor. Ce se va întâmpla atunci? Acest lucru nu Uh, trebuie să se întâmple. Noi trebuie să producem alimente în Europa și de aceea PAC este necesară și după 2013 și dacă vine vreun expert și îmi spune mie că nu mai este uh, necesară după 2013, nu trebuie să ascultăm, trebuie să găsim un drum uh, rezonabil și să vedem cum trebuie să arate PAC după 2013 și cred că avem vreme să discutăm bine acest lucru. Mulțumesc, Albert Luis Capola Santos. Muito obrigado, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să um, salut pe doamna comisar uh, și pe experții care își aduc contribuția și pe președintele Consiliului în exercițiu, uh, domnul agriculturii. Uh, vreau să spun câteva cuvinte, domnule comisar. Este probabil ultima dată când veniți în fața comisiei noastre și aș vrea numele meu și în, numele grupului politic să uh, Uh, ne exprimăm recunoașterea și aprecierea pentru activitatea dumneavoastră. Um, dați-mi uh, voie ca în fața acestui public numeros să vă spun că um, eu uh, mi-amintesc de unul dintre actele cele mai nobile de solidaritate în momentul în care am fost colegi la Consiliu, în momentul în care Portugalia s-a confruntat cu o problemă, doamna comisar a, și-a sacrificat într-o parte uh, Uh, prestigiul politic uh, și eu nu o să uit niciodată acest gest de solidaritate. Iată de ce avem numai amintiri plăcute despre dumneavoastră, dat fiind că aveți foarte multe calități, dar uh, și un mic defect, excesul de liberalism, dar chiar și acest defect, cred eu, va putea fi corectat uh, în lunga carieră care vă așteaptă. Iată, încă o dată vreau să-mi exprim uh, respectul și aprecierea față de activitatea dumneavoastră. În ceea ce privește chestiunile de față, sunt de părere că acest uh, mandat va fi unul foarte bogat în Parlamentul European, pentru că noi vom rescrie într-un fel istoria europeană. E vorba de politica agricolă și viitorul pacului. Uh, toate acestea vor influența foarte mult viitorul proiectului european. Um, vor avea întâietate egoismele naționale sau vom avea ocazia acum să facem într-adevăr politică agricolă comună. Avem această șansă acum, pentru că politica agricolă de acum este cea uh, uh, pentru șase state, apoi pentru 9, pentru 12, pentru 15 state, deci o politică agricolă uh, care a fost marcată de modificări în ultimul timp. Iată, am ajuns în momentul în care probabil um, Europa se va opri cu extinderea. În 2013 uh, va, va lua sfârșit uh, acest phasing in pentru noile state membre, deci trebuie să avem o politică agricolă comună pentru 27, poate 28, 29 de state membre, până la urmă va exista o limită dar să vedem dacă putem să ne folosim de această șansă. Știu că nu am mult timp la dispoziție și nu vreau să mă întind prea mult, dar vreau să lansez o provocare pe două direcții. Uh, pentru experții uh, noștri, um, informațiile lor vin să-mi susțină uh, părerile mele și anume că avem o traiectorie foarte bine stabilită și va fi greu să deviem viitorul uh, pacului de la această uh, traiectorie. E greu să mai deviem traiectoria unei, unei rachete odată ce a fost lansată, deci iată, cred eu că dacă nu putem să schimbăm traiectoria, putem totuși să mai modificăm puțin ținta către care se uh, îndreaptă racheta, să spunem așa. O a doua chestiune. Chiar dacă um, intervenția domnului Bacur a fost foarte limpede. Vreau să vă întreb dacă mai are sens ca după 2013 să mai avem doi piloni. Eu nu cred. Mi se pare că toate aceste proiecte despre care s-a vorbit ne arată foarte clar că nu mai are niciun rost ca pe viitor să mai existe doi piloni. Eu de mult timp spun acest lucru și aș vrea, să, aș vrea să-mi explicați mai mult această chestiune. Și o provocare pentru deputații din Parlamentul European și pentru colegii de la Consiliu este ca în viitorul apropiat să avem îndrăzneala politică de a formula o politică agricolă comună care să nu fie, așa cum a spus doamna comisar, doar o discuție, în, ci o politică agricolă comună care să se manifeste la nivel european prin coeziune, solidaritate și protejarea viitorului agriculturii europene și a, acest viitor trebuie să fie bazat pe solidaritate și pe puncte comune. Mulțumesc, Luis, pentru această intervenție. Dacă doamna comisar poate să mai rămână printre noi câteva minute, dau cuvântul lui George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să adaug mulțumirile mele tuturor celor care au făcut prezentări aici, mai ales reprezentantului Consiliei și doamnei Marian Fischer-Boll, pentru faptul că încă o dată ne-a făcut o prezentare robustă și mă bucur, după cum s-a spus, că această, uh, acest document nu există și că deja a fost aruncat la gunoi aș vrea să abordez un lucru care cred că nu a fost subliniat suficient în discuțiile de până acum. Accept nevoia ca pacul să uh, producă bunuri publice. Este important acest lucru, cel puțin uh, în uh, conștiința publică, că uh, pacul trebuie să uh, ofere standarde ridicate, lupta împotriva schimbărilor climatice, siguranța alimentară și mai departe. Dar un lucru pe care nu l-am uh, amintit uh, este uh, industria produselor agricole. Fie că știm, fie că nu, concurenții din alte țări, mai ales din Statele Unite, au creat un sistem de sprijin expansionist în mod agresiv cum este actul agricol, actul juridic agricol din 2008, legea agricolă 2008, cu plăți uh, directe, asigurări în situații de risc, deci mm, în Statele Unite statul va interveni în agricultură pentru a trece de criză și pentru a agricultura este sprijinită pentru a deveni și mai robustă pe viitor. La OMC încercăm să jucăm corect. Suntem într-o poziție mult mai bună decât SUA. Spunem că suntem într-o poziție mult mai bună decât SUA, dar întrebarea mea este, în politicile noastre acceptăm situația în care agricultura europeană ca productivitate pierde teren în fața Statelor Unite și ce, care sunt implicațiile pe termen lung în legătură cu securitatea alimentară în Europa, producția locală și oferta locală, pentru că dacă acceptăm uh, acest lucru, înseamnă că permitem producției europene să scadă și alții um, vor acoperi această breșă. Uh, eu cred că trebuie să ne asigurăm că pacul se concentrează pe agricultura competitivă care continuă um, să astâmpere foamea consumatorilor europeni și le oferă produsele pe care le doresc. Și deci, în același timp, um, politica nu trebuie să ofere doar uh, bunuri publice, dar uh, și să fie competitivă pe scena internațională, pentru că în momentul în care noi reducem bugetul, uh, agricultorii americani nu se confruntă cu acest, uh, această situație, inclusiv cât de rea e criza, uh, nu există un maxim a intervențiilor statului acolo. Avem nevoie de o agricultură competitivă și sunt foarte îngrijorat că acum um, am acceptat faptul că bugetul va scădea și încercăm să vedem cum ne putem acomoda cu asta. Eu cred că trebuie să ne susținem competitivitatea agriculturii europene pentru că ea să continue să oferă bunurile publice pe care le cer consumatorii. Deci vă rog să abordați și acest element uh, în uh, concluzia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, George! Am încheiat... Uh, încheiem turul de orizont uh, cu intervențiile uh, coordonatorilor din partea grupurilor cu Martin, vă rog. Cred că este începutul unei dezbateri care va fi foarte constructivă. Cred că ne bucurăm cu toții să auzim că documentul care nu exista a fost aruncat totuși la gunoi, uh, dar nu cred că este o întâmplare că se vorbește despre cifre, pentru că poate unii așa vor să facă politică. Cred că ne găsim într-o dezbatere în care să discutăm întâi despre obiective și apoi să discutăm despre cadrul financiar pe care trebuie să-l punem uh, la punct și nu invers. Să avem o sumă și după aceea să vedem ce putem face cu acești bani și poate să ajungem la o politică agricolă rudimentară. Uh, Două puncte vreau să spun referitor la dezbaterea de azi. În primul rând, s-a vorbit deja despre asta. Avem de-a face de aici cu oameni și cu locuri de muncă. Și sunt niște cifre, totuși 16% din oamenii din Uniunea Europeană lucrează în agricultură. Să ținem minte acest lucru când reformăm sectorul. Un lucru, doamna Fischer-Böll, ați spus că uh, ați fost numită pe nedrept ca fiind ultraliberală, dar nu cred că e nedrept dacă sunteți numită uh, liberală în politica agricolă, pentru că s-a spus că intrăm pe piețele globale și ne orientăm după aceștia și după acești ani turbulenți, trebuie să ne dăm seama că această politică nu poate să fie menținută. Avem nevoie de niște reguli clare în Uniunea Europeană, avem nevoie de un management foarte bun și dacă vrem să întărim uh, drepturile agricultorilor, atunci trebuie să vedem ce instrumente putem folosi, uh, cum, ce instrumente putem să le dăm acestora în mână ca să poată să se descurce singur pe piața globală. Despre acest lucru trebuie să discutăm. Ce fel de reguli vor fi după regulamentul de cote și uh, trebuie să formulăm aceste reguli. Cred că suntem cu toții de acord uh, că la plățile uh, de, pe viitor trebuie să dăm o mai mare atenție aspectelor legate de mediu. S-a vorbit despre 9% din uh, emisiile de CO2 care vin din agricultură nu este chiar corect. Trebuie să ne gândim și la Um, consecințele secundare, să ne gândim, de exemplu, la ce, cât de multe emisii de carbon uh, um, sunt cauzate de importurile de uh, alimente din uh, țări terțe. Să ne, facem, să ne gândim foarte serios la acest aspect. De aceea, doamna Fischerville, nu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să um, trebuie să creștem producția cu 55% pentru a hrăni lumea, pentru că scopul nostru nu este de a hrăni uh, lumea cu carne de porc și cu lapte, ci uh, trebuie să avem puțin uh, mai bine în vizor uh, agricultorii din lume, pentru că aceștia trebuie, poziția acestora trebuie întărită. Cred că ar trebui să vedem ce facem cu pilonii. Trebuie să fim foarte atenți să vedem dacă mai menținem pilonii, vrem unul sau doi. Cred că, în orice caz, uh, pilonul al doilea, aspectele care au fost numite ca fiind parte din pilonul al doilea sunt importante, uh, dezvoltarea rurală, de asemenea problemele de mediu și e clar că există uh, o inegalitate majoră în ceea ce privește plățile. Uh, profită cel mai mult de aceste plăți agricultorii care au suprafețe cele mai, suprafețele cele mai agricole, cele mai mari, dar poate nu au cea mai mare nevoie de acești bani. Și poate alții care au nevoie de bani nu primesc banii. Și nu așa trebuie făcută politica agricolă pe viitor. La parola a Marian Fischerberg per le sue considerazioni finali. Grazie. Mulțumesc, Martin. Dau cuvântul acum doamnei Marian Fischerberg pentru, considera... pentru remarcile finale. Mulțumesc, Paolo. Am să încerc să fiu succintă. În ceea ce privește acest document neoficial, acesta nu a fost elaborat în Direcția Generală Agricultură, ca să fie clar pentru toată lumea. Și nu a circulat prin comisie. Acest lucru nu înseamnă că bugetul agricol va rămâne uh, intact pe viitor. Uh, trebuie să fiți pregătiți. Uh, există mulți uh, rechin, după cum spuneam, uh, care ar dori să muște o bogată bună din bugetul agricol. De aceea avem nevoie de argumente puternice pentru a, a spune de ce avem nevoie de politică agricolă comună pe viitor. Aceasta va fi dezbaterea și sper că uh, va apărea un nou document pe masă care va trece prin întregul sistem și va fi uh, aprobat de Colegiul Comisarilor înainte să fie publicat. Ceea ce ați spus, uh, domnule Des, sunt de acord uh, întru totul cu dumneavoastră. Avem niște cifre uh, enorme uh, cu privire la uh, partea de procentul din buget care uh, este alocat agriculturii. Este vorba de uh, asocierea acestuia cu PIB-urile din, cu PIB-ul din statele membre. 0,43% consumă agricultura. Dacă comparăm această cifră cu politica de apărare, de exemplu, care este, uh, consumă o sumă de bani de patru ori mai mare. Deci această asigurare nu este scumpă și trebuie să uh, transmitem foarte clar această cifră. Știți care este poziția mea cu privire la dezvoltarea rurală. Cred că viitorul, în viitor dezvoltarea rurală trebuie să joace un rol mai important, să ocupe un loc mai important în politicile noastre. Trebuie să direcționăm uh, mai clar uh, atenția către noile provocări, schimbări climatice, Uh, penurie de apă, biodiversitate, energie. Acestea sunt cele patru provocări mari. Și apoi uh, să avem un uh, meniu, practic, de activități, de instrumente politice din care statele membre să poate să aleagă, pentru că nu vom putea avea o politică unitară pentru statele membre. Um, de asemenea, cred că e important uh, ca fermiere să fie co uh, uh, să fie încurajați să, își, să se adapteze, să își schimbe um, activitatea. Sigur că dacă dăm atenție mai mare uh, politicilor rurale, trebuie să ne reducem plățile directe. Nu văd situații în care vom avea modulare sau aplic- aplicarea articolului 68 pe viitor. Când avem o politică cu totul nouă, aceste două instrumente vor dispărea de ce să le menținem? Pentru că atunci vom fi decis cu privirea dimensiunilor fiecărui pilon. Domnule Capulea Santos, sunt sigură că pe viitor rolul Parlamentului European va fi uh, crucial, va fi esențial. Uh, dar acest lucru înseamnă că trebuie să fiți curajos, să fiți pregătiți să luați decizii uneori neplăcute. Uh, și nu veți mai putea să vă ascundeți în fața faptului că e, această comisie împreună cu Consiliul au luat deciziile. Trebuie să vă asumați parte din responsabilitate și aceasta nu este întotdeauna o poziție plăcută. Dar pot să vă garantez că am să uh, fiu cu ochii pe dumneavoastră ca să văd cum reușiți să vă descurcați în această nouă situație dificilă. În ceea ce privește bunurile publice, cred că suntem de acord. Nu, nu cred că este singura modalitate de a identifica politicile viitoare, dar ne vom reîntoarce la acest subiect. Domnule Lyon, în ceea ce privește OMC-ul. Pentru mine este foarte clar. Unul dintre motivele pentru necesitatea acordului uh, OMC a fost că era singura modalitate pentru uh, disciplinarea uh, susținerii interne. Și, uh, într-adevăr, cred că acest, această lege americană uh, agricolă denaturează uh, legile comerciale, dar uh, nu nu este, de, nu este la latitudinea noastră să decidem. Politicienii din America sunt cei care iau deciziile cu privire la politica agricolă de acolo, dar mm, și nu știu ce se poate face în acest sens. Susțin uh, în totalitate uh, acordurile bilaterale, dar nu vom reuși niciodată să um, prindem această problemă a legii agricole în totalitate într-un uh, astfel de acord. Da, într-adevăr, dacă nu producem cât trebuie în Europa, vom simți pe pielea noastră consecințele. Avem o reputație uh, în ceea ce privește produsele de calitate, o reputație foarte bună și sunt sigură că vom putea să utilizăm uh, amplitudinea acestei reputații când uh, ne refacem după criza financiară, mai ales în ceea ce privește piețele asiatice. Uh, nu producem doar pentru europeni. Suntem uh, cel mai mare importator și cel mai mare exportator de produse agricole și sunt sigură că această tendință va continua uh, chiar dacă atunci când transportăm bunuri în jurul lumii suntem răspunzători de emisii de gaze cu efect de seră, dar cred că există și alte modalități de a reduce emisiile. Domnule Heusling, da, sunt liberală și uh, sunt mândră de acest lucru. Cei care spun că sunt ultraliberală și voi lăsa uh, totul uh, uh, la legile pieței, nu au dreptate. Dar cred că dacă nu aveți curajul să luați decizii care uneori sunt neplăcute, încercând să uh, mișcați lucrurile în agricultură, să transformați lucrurile, uh, atunci nu cred că vă uh, comportați în conformitate cu viitorul. Dacă nu, încercați să supuneți agricultorii la presiuni. Eu știu foarte bine acest lucru pentru că sunt căsătorită cu un agricultor. Aceștia nu se vor schimba. Trebuie să aveți curajul politic să impulsionați acest domeniu. Și sigur că uh, trebuie să fiți convinși că faceți ceea ce trebuie. Iar eu sunt convinsă că agricultura europeană va putea să facă față noilor provocări uh, unei lumi comerciale globalizate și în ceea ce privește produsele agricole, pentru că avem în mod clar puncte forte în acest domeniu. În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, cifra este într-adevăr 9%, dar dacă luăm în considerare toate importurile, uh, la, să ne gândim la exporturile de carne, uh, la uh, soia, sigur că există emisii. Trebuie să ne creștem într-adevăr producția de alimente în Europa undeva între 70% și 100% cu acest procent. Așa cum v-am spus, cred că trebuie să ajutăm statele în curs de dezvoltare să își îmbunătățească propria producție și de aceea am introdus acest instrument de un miliard de euro anul trecut pentru cumpărarea de semințe și de, uh, uh, și de um, îngrășăminte pentru statele în curs de dezvoltare, dar uh, acești bani trebuie dați uh, femeilor din aceste țări, nu bărbaților, pentru că ele sunt cele care muncesc. Uh, vorbesc, vreau să vorbesc serios acum. De aceea ne întâlnim la Roma, uh, la reuniunea de săptămâna viitoare la Roma cu Organizația uh, Internațională a Alimentației, a ONU. Acolo trebuie să discutăm despre aceste provocări ale, ale uh, Uh, provocări pe care, care ne stau în față în ceea ce privește atingerea obiectivelor mileniului, pentru că reducerea sărăciei și foametei la jumătate nu uh, este un obiectiv care nu va fi atins și de aceea trebuie să ajutăm oamenii din statele în curs de dezvoltare să se hrănească singuri. Mulțumesc, Paolo. Mulțumesc, Marian. Acum o foarte scurtă pauză pentru a spune la revedere Marianei fischer Ball, lui Eschil și pentru a mulțumi în mod deosebit Marianei fischer Ball pentru tot ceea ce a făcut în timpul mandatului său. Um, mulțumiri meritate în interesul general al agriculturii europene și a tuturor celor care țin la această politică agricolă importantă. Deci facem o scurtă pauză pentru că dorim uh, să dăm Marianei Fisher Ball un simbol al stimei noastre și mulțumirilor noastre. Uh, Permiteți-mi atunci, nu știu dacă e ultima dată când ne întâlnim, pentru că nu știu cât mi se termină mandatul. Am putea să mai avem încă o ocazie să ne vedem, dar oricum vă mulțumesc foarte mult. Pe unii nu v-am cunoscut de multă vreme, pe alții vă, vă cunosc de 5 ani și a fost o plăcere pentru mine să mă aflu printre dumneavoastră pentru a discuta împreună lucrurile pentru a încerca să găsim soluții. Nu întotdeauna am fost de acord, dar a fost totuși o plăcere pentru mine și <laughs> vă voi supraveghea și pe viitor pentru a vedea ce uz faceți de noua dumneavoastră prerogativă și sunt, sper că veți avea succes, sunt sigură că veți avea succes, dar uh, în limba mea spunem pentru asta trebuie să înghisiți niște cămile. For the agricultural sector at the end of dar e important și trebuie să faceți acest lucru pentru că trebuie să protejați uh, agricultura europeană, dar și să răspundeți provocărilor. Deci, mult succes și sunt sigură că veți reuși. Bene, riprendiamo allora. Reluăm acum lucrările noastre. Aș da imediat cuvântul profesorului Eduardo Ramos de la Universitatea din Cordoba. Eduardo Ramos, vă rog, în legătură cu reforma dezvoltării rurale, politicii de dezvoltare rurală.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 Ok. Eduardo Ramos is here. Is ready. Domnul Eduardo Ramos a sosit alături de noi și este gata, astfel încât îi dau cuvântul. Universitatea din Cordoba. Eduardo Ramos de la Universitatea din Cordoba. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European pentru că mi-a oferit ocazia să, exprim, să exprim părerile unui grup de profesori de la Universitatea din Cordoba care se ocupă de agricultură și dezvoltare rurală. Deci nu o să vă prezint doar opiniile mele personale, ci ale grupului din care fac parte. Înainte de a începe prezentarea, aș dori să vă spun că în momentul în care mă refer la primul pilon, ne referim la asistență financiară directă și numai atât, chiar dacă ne ocupăm și de dezvoltarea rurală, al doilea pilon, bineînțeles va trebui să fac unele referiri și la primul pilon, care înseamnă doar ajutor direct. Este vorba de bucata cea mai mare de finanțare din primul pilon. Vreau să vă spun și că am petrecut 30 de ani ocupându-mă de politici agricole în mediul universitar și de fiecare dată când a avut loc o reformă am observat că agricultorii sau cel puțin grupurile de agricultori s-au opus cu vehemență de fiecare dată, chiar dacă acestea erau radicale experiența ne-a învățat că acestea greșeau de cea mai, de cea mai mare de cele mai multe ori. Acum însă s-ar putea să aibă dreptate. Situația este atât de diferită încât teama la care s-a referit colegul francez este întemeiată. Vă spun acest lucru, fiindcă am discutat cu agricultorii, am întocmit studii. Să nu uităm că agricultura este o activitate um, uh, cu două fețe. Noi vorbim uh, și despre agricultori foarte competitivi și agricultori mai slabi. Avem nevoie însă de ambii, și nu, dar nu putem să-i tratăm la fel în ceea ce privește uh, agricultura competitivă mediteraneană, fructe și legume. Este vorba de sectoare cu mai puține reglementări, cu mai puține intervenții. Aici nu avem uh, ajutor direct. Acesta se confruntă cu o situație grea pentru că au avut investiții majore în ultimii ani au procese foarte avansate, iar acum, în situație de criză, băncile nu mai acordă bani pentru a face față greutăților cu care se confruntă. Și nu mai știu ce să facă. Colegul din Franța a avut dreptate când a spus că nesiguranța este cel mai mare dușman al agricultorilor acum când încearcă să se pregătească pentru viitor. Trebuie să ținem minte acest lucru. Aș dori să mă aplec acum asupra principalelor puncte ale discursului meu, număr de șase. În introducție vreau să vă spun că această situație este diferită de, cea trecut, de cele trecute în ceea ce privește schimbările. Avem o scurtă trecere în revistă a principalelor um, aspecte ale politicii de reformă Uh, actuale, pentru că încă din 92 avem or, un proces de reformă continuu care nu s-a ocupat de sectorul de producție, fiindcă acest lucru îngreuna situația antreprenorilor pe viitor și um, modifica imaginea sectorului. Dacă analizăm problemele uh, sectorului acum, vom vedea care este imaginea socială a fermierilor și cât de mult a suferit uh, ea. Nu putem cere prea mult sprijin din partea opiniei publice în momentul în care fermierii nu prea sunt stimați și asta uh, pentru că politicienii sunt foarte sensibili la părerile majorității, iar majoritatea reprezintă uh, populația urbană care își cumpără laptele din supermarket, astfel încât ei sunt foarte îndepărtați de producția agricolă. Politica rurală de după 2013 este probabil aspectul cel mai important al, al prezentării mele și după aceea voi trage niște concluzii. Acum o să încep cu primul punct. În primul rând, doream să reiterez unele lucruri, și anume, situația cu care ne confruntăm astăzi este foarte diferită de cea din 1958. Uh, Europa de astăzi este total diferită, astfel încât de aici decurg unele aspecte, unele întrebări. Care este diferența în ceea ce privește nevoile sociale ale Europei în comparație cu nevoile care au dus la apariția tratatului de la Roma și prin primele uh, decade ale Uniunii Europene. E vorba de faimosul munte de unt care se scălda în, în marea de lapte a Uniunii Europene. Cum se interpretează aceste noi uh, necesități sociale? Și care, și care vor fi reacțiile declanșate? În al doilea rând, cum poate contribui spațiul rural la sporirea integrării europene? Haideți să nu neglijăm acest aspect. Într-o mare parte, integrarea europeană uh, a fost um, generată de PAC și acel PAC-ul a reprezentat motorul integrării europene. Și aici avem singura parte a arhitecturii europene care a fost construită din cărămizi reale și folosește cea mai mare parte a bugetului european pentru că este politica cea mai europeană dintre toate. Se, uh, pentru că se referă la alimente, la ce mâncăm, la modul în care uh, Eh, și acest lucru eh, ne permite să ne concentrăm asupra unor chestiuni mai de interes. Eh, politica rurală comună este justificată în, după 2013? Asta este o altă întrebare. Se fac amenințări de, de reducere a bugetului, chiar dacă încă nu s-a întâmplat acest lucru și mai există și competiție cu alte politici. Situația este cum am mai spus, foarte diferite. Nu o să intru la mănuntă pentru că este destul de evident, dar ar trebui să se repete unele lucruri, cum ar fi faptul că am început cu șase state membre ale Uniunii Europene. Acestea erau foarte asemănătoare, nevoile erau asemănătoare și era ușor să conlucreze. Acum avem 27 state membre care au sisteme sociale, rurale, diferite, astfel încât conlucrarea devine mai nevoioasă. În al doilea rând, uh, Um, sectoarele de producție diferă foarte mult de la un stat la altul. Uh, acestea erau foarte, acestea erau foarte importante în, uh, după război, după al doilea război mondial, dar uh, și în, în state precum Bulgaria, Ungaria, România, acesta, acesta a ajuns la cote foarte mari. Situația demografică este, este foarte diferită și avem minorități care se bucură de anumite drepturi și care uh, care cer schimbarea unor uh, instituții se schimbe. Se schimbă și um, folosirea terenurilor, se folosesc și pentru agrement, de pildă, mai avem și presiuni din partea urbanizării care afectează folosirea terenurilor. Să nu uităm acest lucru. Pentru că una dintre principalele uh, alternative um, uh, este mutarea unor politici la um, capitolul afaceri regionale și așa s-ar reduce bugetul pentru uh, politica agricolă comună. Iar unele state membre s-ar putea să fie de acord cu acest lucru, dar eu cred că uh, nu trebuie să discutăm acest lucru acum. După mine ar fi oarecum primejdios, sau din, părerea, din punctul de vedere al grupului pe care îl reprezint, să retragem aspectele privind dezvoltarea regională din uh, această zonă comună a agriculturii și dezvoltare rurale. Pentru că ar fi mai am greuna lucrurile. Avem, de exemplu, un întreprinzător la țară, într-o zonă mai puțin, mai, într-o zonă mai dezavantajată, care este foarte departe de centru. Cum se poate ca această, cum putem garanta acestei persoane productivitatea dacă uh, avem o mână de oameni pe kilometru pătrat și trebuie să uh, concureze cu cei din zona urbană care au infrastructură mult mai bine pusă la punct. Se mai pun și probleme de mediu, um, modelele de consum se schimbă, se schimbă și instituțiile la nivelul Uniunii Europene și mai există și amenințarea reducerii bugetare. În afară de aceste schimbări interne, mai există și schimbări externe. care țin de uh, OMC și schimbări de populație. Uh, toate acestea au avantaje și dezavantaje. La nivel mondial avem schimbările climatice și criza energetică, precum și o altă criză, bineînțeles, criza financiară și economică, precum și criza alimentară, să nu uităm de aceasta. Iată deci că se conturează un nou scenariu care aduce noi nevoi. Uh, care vor trebui să stabilească noile noastre obiective. Avem aici o listă de necesități la care nu voi face referire acum, însă doresc să vă reamintesc cum uh, interpretează și canalizează nevoile Uniunea Europeană. Avem strategia de la Lisabona din anul 2000 și reformularea sa în 2005, strategia de la Göteborg 2001 și 2006. Acestea se sunt complementare și uh, de aici decurg diverse poziții și instituții. Principala o reprezintă regiunile 2020, Regions 2020, uh, care este care se adaugă alte patru documente, trei au fost publicate deja, unul urmează să se publice și uh, DG Regio începe să capete o poziție dominantă aici. Acest lucru s-a întâmplat foarte repede în ceea ce privește conturarea politicilor regionale. dat fiind um, schimbările climatice, problemele demografice, problemele energetice și um, globalizarea. Aceste patru provocări îi permit lui DG Regio să-și asume un rol decizionar mai avem politici de mediu, de uh, transport, politici energetice și politici privind consumatorii. Iată, deci, o mare plină de rechine, așa cum a spus doamna comisar. Pentru prima dată avem foarte multe politici comune care sunt în concurență. Noi nu cerem uh, politicii agricole comune să-și reducă uh, bugetul, ci să concureze cu aceste noi politici. Zona rurală. Zona rurală se bucură de un avantaj în acest domeniu și anume faptul că niciun alt beneficiar al politicilor comune nu poate să întrunească, uh, nu poate să aducă la un loc toate provocările uh, cu care se confruntă Uniunea Europeană. Să nu uităm că marea parte a teritoriului este uh, transversală în aceste politici. Iată, deci, că ai, astfel putem uh, demonstra importanța zonelor rurale. În ceea ce privește provocările rurale, să spunem așa, aceasta este terminologia pe care aș dori eu în acest context. Viitorul uh, PAC atacului merge în două direcții. Câteodată același lucru este reformulat diferit, ceea ce duce la confuzii. Fără o politică uh, agrorurală, coeziunea la acest nivel ar fi limitată, dar deocamdată nu avem un, cons- un consens. Uh, în ceea ce privește continuarea PAC-ului, avem uh, documente, se vorbește despre reduceri, dar nu am ajuns la un, con- la un consens. Uh, există tot felul de zvonuri și asta într-o perioadă a lipsurilor. Bineînțeles, toată lumea este interesată de orice document apare. Am ajuns la un compromis în ceea ce privește stabilitatea, Uh, cu privire la uh, EMU. Nicio țară nu dorește să scoată din buzunar mai mulți bani și acum se vorbește și despre o posibilă renaționalizare a acestei politici agricole. Singurul mod în care putem justifica o politică rurală comună ar fi să dovedim eficiența în următorii ani, astfel încât aceasta trebuie să dovedească că poate aduce plus valoare la nivel european, în mod real. Și acest lucru se poate face. Se poate face Ehm, se poate face în teorie, este mai greu în practică. Haideți să vedem cum s-a schimbat politica rurală de la începuturile sale, de la începuturile pacului, până la bilanțul de sănătate. Aici eh, avem eh, în imagine diversele fonduri. Fonduri structurale, primul, eh, primul împărțit în două, fondul privind garanțiile și uh, orientarea, apoi în 92 uh, uh, avem reforme structurale, nu s-a numit fond structural, dar avea acest rol, după care s-a numit fond structural acest fond FEOGA, după care aveam Fondul pentru Dezvoltare Rurală, iar în Agenda 2000 FEOGA Garanții a început să financeze um, domenii suplimentare, ceea ce a sporit confuzia. Chiar și din interior lucrurile nu erau prea clare. Și cred că pentru oamenii de rând care plăteau impozite era absolut de neînțeles această situație. La început s-a crezut că nu funcționează, că este prea costisitoare, nimeni nu înțelegea exact ce se întâmplă, astfel încât, în primul rând, s-a încercat o clarificare pentru ca oamenii de rând să înțeleagă aceste fonduri și să și dea seama că acestea au o relevanță pentru ei și pentru viitorul lor. Dar decuplarea, un alt uh, aspect foarte important, vedem că am avut aici o primă perioadă până în, la reforma din 92, când nu am avut nevoie de decuplare. Fiindcă nu uh, se discuta despre chestiuni agricole la uh, acordul general privind tarife și comerț, dar în 90 am avut o decuplare uh, și aici și ține, și după aceea am avut uh, revizuirea de la jumătatea parcursului, când a fost introdusă decuplarea pentru produse. O chestiune foarte importantă. În acel moment, uh, plățile erau decuplate uh, față de modul în care erau efectuate în trecut. Și acest, această situație este asemenea spectacolelor de circ um, de exemplu, acrobatul care merge pe uh, sfoară, pe sârmă uh, și uh, pe de alt, în cealaltă parte avem tot felul de jonglerii. Deci, iată, asta este situația. În continuare se mai, se mai cheltuiește o mare parte a bugetului pentru cap, dar aceasta este pentru PAC, dar aceasta este uh, Uh, uh, nu mai este conectată cu sistemul nou și iată noi rechini aici în, în apele tulburi. Nu o să mai vorbesc despre măsurile sociale, dar vreau să vă spun că situația era foarte neclară și până la urmă cetățenii doresc uh, ca în momentul în care vorbim despre dezvoltare să avem ce dezvolta. Am încercat să ne asigurăm că uh, unele dintre uh, măsuri să să nu fie puse într-o categorie aparte, astfel încât uh, măsurile care țin dezvoltare rurală să aibă ca țintă precisă dezvoltarea rurală. O chestiune la care se referă și unul dintre antevorbitorii mei um, este vorba de domnul Bacul, pe care îl cunosc de ceva vreme și uh, Uh, și eu încă îl mai văd în funcția sa anterioară. Iată aici diferențele între primul și al doilea pilon. Uh, aceste diferențe acum sunt mai vagi. Politica rurală după 2013, punctul 5. Avem aici o serie de elemente care Primul uh, a fost uh, menționat de domnul Bacol și uh, domnul Șetalier. Nu are rost să vorbim despre bani înainte să vorbim de obiective. Trebuie să știm ce dorim să finanțăm. Apoi trebuie să um, redistribuim mai bine cheltuielile în, între statele membre la fiecare pilon și în cadrul statelor membre. Trebuie să vedem uh, cine plătește mai mult, cine plătește mai puțin. Toate lucrurile acestea trebuie să fie limpede și aici le iau hotărâri la nivel european. În al doilea rând, trebuie să spunem foarte limpede că unele dintre deciziile luate ar putea să aibă efecte irreversibile și aici mă refer la legătura agriculturii cu ciclurile naturale, care sunt mult mai, mai lungi decât ciclurile industriale și este foarte greu să iei decizii irreversibile, pentru că apoi vom avea nevoie eh, de zeci de ani pentru eh, a reface stocuri de producție și pentru care a fost nevoie de generații întregi pentru eh, a fi create să vedem ce se poate face mai bine la nivel european și ce se poate face mai bine la nivel național. S-a vorbit despre multifuncționalitate în ceea ce privește bunurile publice. Toate acestea vor, că vor uh, da mai mult semnificație celor de-al doilea pilon. Eu aș dori să avem un proces cu două faze. Prima fază ar fi o fază de tranziție, um, măsuri mai ușoare pentru statele membre dar care să fie de tip contractual, iar a doua fază ar trebui să uh, fie mai avansată și um, aceste măsuri să fie luate uh, la nivel intermediar. Doamna Fischerbeul a discutat despre acest lucru în 2005. Uh, este vorba despre ce s-a întâmplat în Consiliul pentru Agricultură în 97. Este vorba de modelul agricol european. Iar după mine, această observație este foarte pertinentă în discuția de față. Pentru că diverse, există diverse tipuri de practici agricole și, agricole și diverse cerințe la nivel european. Păcat că a plecat doamna comisară, aș fi vrut să o întreb dacă în acest context de criză economică ar considera că este în continuare relevant, relevant acest lucru. Am uh, citit despre diverse scenarii pentru 2020. Uh, avem un document de la uh, Euralis, de la Uniunea Europeană și de la rețeaua FARO, care a întocmit niște documente foarte valoroase. Iată aici o chestiune de la Euralis, două axe de analiză a noii situații pe orizontală avem, trecem de la, de la, de la regulamente slabe la regulamente uh, foarte stricte și pe verticală trecem de la regional la global. Uh, iată, uh, unele acorduri la nivel regional pot fi deschise, cum vedem aici în această schemă. Avem o parte deschisă în mijloc, unde ne putem uh, concentra asupra dezvoltării rurale. În prima etapă de tranziție, după cum spuneam, avem un fel de casă, să spunem așa, mai diferită de alte case. De ce? Pentru că are trei axe, axa 1, 2 și 3, numele nu se schimbă, dar uh, gestionarea acestora suferă unele schimbări. Iar uh, sprijinul va fi de natură pur contractuală și acestea vor fi orientate către responsabilitate și acțiune colectivă, către resursele naturale și rolul autorităților regionale și locale. Toată societatea va fi implicată, iar abordarea va fi una strategică. Am niște procente minime care ar trebui sporite. Avem 15% la prima axă, 30% uh, în a doua axă și 15% uh, în a treia axă. Mai avem și, la, și axa lider, unde nu avem niciun procent. În uh, primul proiect am... Nu cred că ar trebui să existe o axă suplimentară, ci una transversală. Nu știu dacă se vede foarte bine pe ecrane, dar această axă lider este mai prezentă în axa 3 decât în axele 1 și 2. Axele 1 și 2 ar trebui să garanteze cel puțin 50% uh, care să beneficieze de o metodologie participativă și pe măsură ce se întâmplă acest lucru, va spori ponderea axei lider în axa 3. Acum, în ceea ce privește termenul mediu și lung, îmi place ideea de cofinanțare, de eliminarea reglementărilor pieței din primul pilon, iar în al doilea pilon avem un nou instrument financiar, Fondul Agricol și Rural European, l-aș denumi eu. Iar această finanțare ar proveni din aducerea la un loc ale celelalte două finanțări. Știm că vor uh, exista reduceri de finanțare, nu avem documente în acest sens, dar s-ar putea aici să deschidă ușa cofinanțării, s-ar putea ca multe țări să-și dea seama că pe viitor cofinanțarea este inevitabilă. Însă întrebarea care se pune este uh, cum va aduce aceasta plus valoare la nivel european. Banii vor cădea în două categorii. Avem un program orizontal, un transversal și unul teritorial. Programul teritorial uh, trebuie să aibă obiective de dezvoltare. În teorie, um, conform teoriei, acest lucru înseamnă că trebuie să aibă niște ținte precise Um, durabilitate, echitabilitate, echitate și așa mai departe. Iar uh, programul orizontal um, are în aspecte mai generale. Aici um, vedem care sunt fondurile uh, care vor fi uh, folosite pentru programul orizontal în gestionarea riscurilor. Am discutat despre siguranța alimentară, despre securitatea alimentară, criza financiară, toate și toate crizele ad duse de globalizare. Acesta este caracterul orizontal uh, de care ne-am putea ocupa prin aceste plase de siguranță. În ceea ce privește programul teritorial, avem o, um, o sumă forfetară pentru toate activitățile, pentru finanțarea Uh, costurilor altor activități decât cele agricole și, um, în al doilea rând, avem uh, ceea ce aș numi eu bunăstare, care ar trebui să aibă ca obiective competitivitatea și mediul, spun unii. După mine, uh, cred că obiectivele ar trebui să fie stabilitatea, suficiența și echitatea, Eh, de exemplu, echitatea ține de egalitate, astfel încât ar, am putea să o includem la pilonul 2, iar competitivitatea s-ar aplica chestiunilor care nu țin de agricultură, cum ar fi diversificarea. Și aici, eh, în final, vreau să vă spun că ar trebui să nu uităm că programul de dezvoltare rurală din 2008 s-a referit la o hartă care arăta inegalitățile de diversificare și productivitate Zonele cu cel mai mult capital social, eh, cele mai active din punct de vedere economic, dădeau dovadă de o capacitate mai mare de diversificare decât cele cu practică agricolă mai slabă, care se găsesc pe tot teritoriul european, european, la nord sau la sud și în statele și noile state membre. Aici diversificarea este mult mai greu de obținut și va trebui să oferim uh, sprijin financiar pentru ca aceste ferme să-și poată continua activitatea. Acesta este acest Rural Plus, dacă funcționează, vom vedea dacă putem reduce numărul plăților contractuale și a sumelor forfetare, am putea să le eliminăm treptat, fiindcă nu vom mai avea nevoie de ele. Concluziile, două concluzii. Revin la întrebarea de la început. Ce oferă zonele rurale astăzi pentru a sprijini procesul integrării europene? În primul rând, ne oferă un răspuns comun la toate provocările care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față. Așa aduc contribuția la coeziune și pot permite eh, și pot permite o interconectare a zonelor rurale. Este justificată o politică rurală după 2013? Da. Și asta dacă zona rurală poate să uh, și ia un angaja, angajamentul de a se implica sub formă de pârghie, să spunem așa, pârghia schimbării, în procesul de schimbare și, uh, la nivel european. Am avut uh, o Europa agrară puternică, am avut scopuri comune, dar uh, în uh, fața noilor provocări avem nevoie de o Uniune, de o Europa diversificată, dar unită. Vă întreb, domnule președinte, este un vis, oare, ca uh, mediul să fie sprijinit de o politică acceptată și considerată de către societate ca fiind valoroasă și o, o politică care să um, răspundă nevoilor și uh, aspirațiilor uh, populației, nu, nu cred că este un vis. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre bibliografie, dar o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Ramos? Vă mulțumim, domnule Eduardo Ramos. Trecem imediat la următoarea prezentare, pentru că am avem uh, o anumită întârziere în uh, lucrările noastre. Deci trecem imediat la următoarea prezentare. Domnul Valentin Zant are cuvântul pentru a ne prezenta aspectele bugetare privind plățile noi politici agricole comune, scenarii pentru după 2013. Domnule Zant, vă rog, vă dau cuvântul. Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, cred că am făcut bine să vorbim mai întâi despre obiective și instrumente și doar apoi despre buget. Publicul însă este puțin obosit, deci acesta este dezavantajul meu. Sper însă că merită să mă ascultați, să ascultați acest punct de vedere diferit. Problema cu scenariile pentru bugetul PAC-ului uh, este faptul că avem uh, multe elemente despre care știm puține lucruri și de aceea este greu să anticipăm dinamicile. De aceea, deocamdată, putem face scenarii doar în felul următor. Iată cum cred eu că trebuie cheltuiți banii dar e nevoie de propuneri legislative în acest sens. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să faceți propuneri legislative. Eu pot să vă spun numai ceea ce ar trebui să știți în legătură cu principalul bugetul PAC-ului. Iată despre ce voi vorbi. Mai întâi despre disponibilitatea finanțării. Voi vorbi despre criza economică și financiară care va avea impact asupra viitorului buget al pac ului și va transforma politicile de, de investiții publice. Dificiturile vor, se vor deteriora până la 6% în 2009 și 7,3% în 2010. Uh, Mai multe state membre acum încalcă pactul de stabilitate și datoriile publice medii vor crește de la 60% în 2008 la 70% în 2009 și 80% în 2010. Criza se adaugă la dificultăți uh, structurale precedente. Dacă presupunem că creșterea economică va reveni la, nevoi, la nivelurile dinainte de criză, datoriile publice uh, vor fi egale cu PIB-ul în 2014 și mai mari decât PIB-ul în anul următor. Având în vedere această situație, este puțin probabil ca statele membre uh, să devină mai generoase în legătură cu bugetul UE. Pentru că resurse, alte resurse, cum sunt taxele pe tranzacții, uh, ar putea fi mai acceptabile ca sursă de venit decât transferuri mai mari din partea statelor membre, dar reacțiile au fost uh, n-au fost excelente la această propunere și nu poate fi decât un proiect pe termen lung. Întrebarea este ce parte din buget va fi dedicată pacului. Se pare că alt și alte solicitări pentru surse din buget sunt foarte mari. E nevoie de investiții pentru locurile de muncă, pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și domeniul energiei. Deci s-a cerut o reducere a părții din bugetul UE pentru agricultură. Uh, mulți cei care în mod tradițional au apărat pacul cu extinderea cofinanțării pentru multe părți din PAC, statele membre consideră un buget important pentru PAC mult mai puțin interesant, însă distribuirea uh, um, subvențiilor din PAC în statele membre se vor schimba. Statele membre care beneficiază în mod semnificativ din, de pe urma sistemului actual uh, vor avea de pierdut. În același timp, uh, multe sta- mai multe state membre uh, vor beneficia de o parte mai mare din PAC și totuși uh, prefer să reducă bugetul PAC-ului, poate pentru că sunt convinse de beneficiile orientării agriculturii în funcție de piață, de exemplu Suedia și, uh, sau Regatul Unit sau pentru că Uh, PAC-ul uh, este o concurentă la buget uh, pentru alte politici, cum sunt cele de coeziune pentru noile state membre. Dinamicile um, sunt și mai, com- și mai complexe. Când ne gândim la viitorile nevoi de finanțare, nu, nu trebuie să pornind de la instrumentele din politici, ci de la obiective. Care sunt tipurile de obiective și să ne gândim de câți bani avem nevoie pentru a maximiza avantajele. În legătură cu sprijinul pentru venitul uh, agricultorilor, s-a avansat obiecția că nu trebuie uh, Uh, să se țină cont uh, de ocuparea în agricultură. se spune că fermele mici uh, au puține de câștigat de pe urma plății unice și deci s-a spus că nevoile optime de finanțare sunt egale cu zero. Producția de alimente la nivel european este suficient de mare. În al doilea rând, agricultorii pot să extinde zonele cultivate, să folosească metode mai extensive și să sporească productivitatea. De asemenea, um, ideea este să se arunce mai puține alimente și Uniunea Europeană are, s-a spus de asemenea că Uniunea Europeană are suficientă putere de cumpărare pentru a-și uh, Um, a răspunde nevoilor sale chiar și dacă produsele sunt scumpe. Programele pentru bunurile publice trebuie să avantajeze securitatea alimentară uh, prin um, privilegierea apei, biodiversității și așa mai departe. Ceea ce privește bunurile publice, concluziile la revizirea bugetului uh, prevăd că trebuie să existe finanțare dacă există o valoare adăugată la nivel european și bugetul european trebuie să aibă obiectivul um, încurajării bunurilor publice. Dar bugetul necesar pentru promovarea bunurilor publice este greu de um, evaluat. Pentru că însăși definirea bunului public de interes european este dificilă. S-ar putea spune că majoritatea beneficiilor sunt uh, diverse, peisajul și așa mai departe, nu au suficient avantaj din punct de vedere al Uniunii Europene, dar se poate spune de asemenea că europenii uh, se bucură și de peisajele, alte, de peisajele altor state membre, de aceea uh, intervenția din bugetul european uh, poate uh, fi necesară. De altfel, va avea loc o conferință pe această temă foarte curând. După ce se identifică bunurile publice, următoarea provocare este să se determine valoarea lor. Probele științifice nu sunt suficiente și nu pot decât să ne ofere informații foarte aproximative. Un alt element foarte important pentru viitoarele nevoi de finanțare întregate de întrebarea dacă PAC-ul uh, va avantaja zonele împădurite și cele agricole în același fel. Dacă PAC-ul uh, susține mai mult bunurile publice legate cu um, pădurile, e nevoie de finanțare superioară. De asemenea, se vorbește despre obiective la nivel de emisii pentru agricultură taxe care să reglementeze mai bine situația sau în schimburi de cote de emisii și în agricultură, cu atât vor fi necesare mai puține subvenții și, în fine, prețul pe care va plăti pacul pentru fiecare unitate de bunuri publice este nesigură, necunoscută să spun, bineînțeles, uh, se caută plăți minime pentru aceeași cantitate de bunuri publice. De asemenea, poate pune întrebarea cât doresc guvernele să plătească pentru aceste bunuri publice. E greu de răspuns la aceste întrebări pentru că multe paramet- mulți parametri nu sunt cunoscuți sau se vor schimba. Prețurile de pe piață, mai ales dacă taxele vamale sunt reduse, sprijinul direct la venit, uh, și costurile administrative pentru agricultori. Pe lângă alegerea obiectivelor, contează foarte mult și cofinanțarea viitoarei politici agricole comune. În ciuda faptului că există de mult uh, principiul uh, solidarității, adică finanțarea 100% din primul pilon, este greu posibilă pe termen lung ca expresie solidarității unii spun că distribuirea fondurilor din PAC au avantajat anumite țări și regiuni, dar Unii pun chiar sub semnul întrebării ideea că pacul trebuie să permită redistribuirea uh, bogăției între statele membre. Și aici se ajunge la politicile structurale de coeziune și la finanțarea bugetului european. Principiul uh, solidarității europene uh, este contrar cofinanțării, care are anumite avantaje. Contribuția financiară um, oferă un stimulent statelor membre să folosească în mod responsabil fondurile europene pentru a acoperi adevărate nivoi um, cu beneficii reale statele membre vor administra fondurile mai eficient și vor obține un impact mai mare pentru aceeași sumă dacă participă la acestor costuri. În al treilea rând, cofinanțarea oferă Uniunii mai mult spațiu de manevră pentru fondurile sale limitate, deci poate să promoveze mai ușor politici care să corespundă agendei europene. De aceea, extinderea cofinanțării la întreaga politică agricolă comună uh, este, este avantajată, este populară. În documentul care tocmai a fost astăzi aruncat la gunoi s-a spus că o mare parte din uh, ajutoarele directe ar putea fi cofinanțate la nivel național. Ideal ar fi ca nivelurile de cofinanțare să fie și mai mari pentru a maximiza efectele bugetului european și un aspect al diferențiere uh, um, vizează natura programelor finanțate. Ideea este ca bunurile publice cu efecte transfrontaliere trebuie finanțate mai bine decât um, bunuri publice cu efecte doar în interiorul unei țări. Trei tipuri de programe în al doilea pilot nu sunt suficiente și uh, rate, uh, gama de rate de cofinanțare nu este suficient de mare. With other areas? Integrare cu alte domenii ale politicilor. Acestea vor avea implicații bugetare importante și dublonul între politicile de dezvoltare rurală și cele structurale și uh, cele agricole oferă anumite limite. În plus, nu s-a pus bine accentul în momentul în care uh, s-a vorbit despre folosirea optimă a terenurilor care vizează și zonele urbane și de periferia orașelor. De asemenea, există anumite uh, presiuni apar în rândul uh, agricultorilor care nu doresc ca banii lor să fie folosiți pentru rămpădurire și așa mai departe. Ideea este ca politicile folosite pentru folosirea ideală a terenurilor uh, este să fie nuite ca atare, să nu mai existe acoperiri între mai multe tipuri de politici, să se facă diferențe între zonele rurale și celelalte. Astfel uh, putea ajusta la obiectivele și interesele europene. Comisia, de altfel, cere o reformă a bugetului european și sugerează că numărul titlurilor din cadrul financiar trebuie să fie limitat și să se avantează compartimentarea politicilor actuale Și chiar dacă nu agreați aceste, um, acest document, cred că ele reflectă vi viziunea dominantă în lumea afacerilor, în comunitatea afacerilor și de aceea trebuie luată în serios. Strategii de tranziție. Oricum ar arăta până la urmă pacul, avem nevoie de strategie de tranziție înspre o politică agricolă de dimensiuni mai mici și mai bine direcționată spre bunurile publice. Trebuie să, redu- să, trebuie să fie mai eficientă la nivel de politică socială și mai ieftină Uh, ar trebui să existe plăți de tranziție cu scopuri clare, um, cu o formulă degresivă, cu plăți mai mici pentru fiecare hectar un plus, să se plătească mai puțin uh, um, fermierilor, uh, ferm, pentru fermele mici pentru fermele mari uh, și um, mai mult celor care depind de agricultură pentru subsistență. O altă măsură care ar putea reduce Uh, povara prețurilor tranziționale asupra pacului este să se permite guvernelor să compenseze aceste plăți, având în vedere inechitățile din sistem, un astfel de sistem diferențiat pe perioade limitate nu ar distorsiona concurența pe piața uh, internă prea mult. Oricum, ar fi, e mai bine Uh, să lăsăm uh, politica de folosire a terenurilor separată de uh, restul, astfel se va permite mai multă flexibilitate în plățile din perioada de tranziție. Pe scurt, nu suntem siguri în ce măsură vor fi eh, disponibile fondurile, care vor fi nivoile de finanțare, de aceea este prea cum uh, să inventăm scenarii foarte elaborate. Eu cred că 20 de miliarde de euro vor fi suficiente pentru a mențion, menține bunurile publice europene actuale, Astfel vor exista fonduri pentru buna utilizarea terenurilor, pentru cercetare și astfel mai multe bunuri publice europene vor putea fi obținute. De asemenea, ă, schimbarea politică printr-o avantajare a bunurilor publice ar putea modifica direcția pacului în mod clar, fără a aștepta mai multă claritate în legătură cu bugetul disponibil. 20 de miliarde de euro ar Uh, ar trebui să fie compensată din cofinanțarea la nivel național. Cei care fac politicile agricole trebuie să propună o politică sănătoasă pentru folosirea solurilor și la acest preț cred că pot să susțină sprijinul celor care fac alte politici, inclusiv pentru un uh, pachet de tranziție pentru a ușura situația fermierilor. Atunci bugetul parcului ar scădea în timp, în timp, în momentul în care plățile acestea vor scădea și se vor face modificări la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, grație. Mulțumim, domnule Valentin Zahrnd. Mulțumesc și lui Eduardo Ramos. Am ascultat toate prezentările experților și deci începe dezbaterea. dau cuvântul vorbitorilor uh, deputaților pe rând. Avem o jumătate de oră la dispoziție și sper că trebuie să dăm cuvântul și uh, domnului Eschil din partea președinției suedeze pentru a atrage um, concluzii finale. Doamna Morvai, vă rog. Elnök úr, uh, magyar nyelven szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne hogy ennek az újra gondolt. Mulțumesc, domnule președinte. Această politică agricolă ă, com, această nouă politică agricolă comună regândită trebuie să aibă principii clare, o filozofie clară. Uh, și în timpul pe care îl mai avem la dispoziție trebuie să vorbim despre această, aceste principii, aceste valori înainte de a intra în detalii tehnice. Ce valori va trebui să oglindească această politică agricolă comună? Avem o politică agrară în, uh, care merge în acest sens și în centrul căruia, uh, căreia se află profitul. Se pune întotdeauna problema, ce, întrebarea ce este cel mai rentabil sau ce avantajează cel mai bine concurența. Am avea nevoie de o politică comună care se concentreze pe ființa umană. Uh, ideea este să ne păstrăm comunitățile rurale, să asigurăm condiții de viață decente și venituri uh, acceptabile populației rurale precum și alimente sănătoase tuturor și, de asemenea, să protejăm mediul și peisajul. După cum știm cu toții, o elită a, a agrobusinessului uh, uh, își uh, fac auzit, uh, își face auzit uh, punctul de vedere, dar trebuie să punem în prima linie, să-i punem prima linie pe producători. s au vorbit și despre schimbările climatice, despre nevoia de a um, lupta împotriva acestui proces. Mm, dar nu trebuie să folosim camioane sau avioane pentru a transporta bunurile dacă pot să cumpăr lapte sau legume sau carne din satul meu sau din cel vecin, n-are niciun rost ca aceste bunuri să vină de la celălalt capăt al lumii uh, Uh, cu prejudiciile pe care le cunoaștem asupra uh, mediului. Deci, în loc de globalizare, avem nevoie de localizare, trebuie avantajată producția la nivel local. Numai astfel putem lupta eficient împotriva schimbărilor climatice și putem proteja mediul. În al treilea rând, în legătură cu situația noilor state membre Ungaria a trebuit să renunțe la 100% din uh, venituri în momentul aderării și nu au obținut decât uh, ajutoare limitate. Domnul ministru a vorbit despre acest lucru și îmi, acest lucru îmi dă curaj, că măcar că nu vor avea loc schimbări în 2011. Dacă nu reușim uh, să revizuim această tendință, să modificăm această tendință, țara mea riscă să se afle într-o situație unei colonii, pentru că va trebui să își ofere pământurile unor țări a căror, al căror PIB este de două până la de trei ori mai mare decât PIB-ul nostru. Este o injustiție flagrantă. Cum vă doriți, iată este întrebarea mea, cum aveți de gând să remediați această situație în momentul reformei PAC-ului? Vă mulțumesc! Ah. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Calniete. Uh, merci, Président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Lisabonas līgums stāsies spēkā, un tas uzliks ļoti lielu atbildību. Parla... La 1 decembrie va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, ceea ce va da o responsabilitate majoră Parlamentului European și Comisiei noastre, care este responsabilă pentru agricultură. Discuția începută astăzi cu privire la PAC este doar începutul unui drum foarte dificil. Dați-mi voie să vă spun niște cifre. În momentul de față, agricultorii investesc cu 70% mai multe resurse decât primesc din partea PAC prin uh, aceste uh, ajutoare. Și nu cred că este corect acest lucru. De aceea cred că unul dintre obiectivele cele mai importante ale PAC este acela de a asigura că se ajunge la o uh, justețe, la o echitate practică între statele membre ale Uniunii Europene. Plățile trebuie să fie uh, corecte, ele trebuie să asigure o competiție corectă, astfel încât agricultorii să poată să își ducă viața în condiții corecte. Tot ceea ce e legat de furnizarea de servicii, de bunuri publice, de bunăstarea animalelor, uh, toate aceste aspecte suplimentare trebuie să fie analizate la nivel european. Pentru că standardele să fie similare în toate, cele, în toate statele membre, să fim pregătiți pentru noul tip de agricultură care se dezvoltă în Europa. Și câteva lucruri despre modurile de a identifica indicii pentru plățile unice. Nu cred că aceste criterii pot fi bazate pe indicii istorici, pe cifrele istorice. Trebuie să fie niște indicatori obiectivi care să țină cont de situația de acum. Trebuie să vedem cum putem să identificăm astfel de criterii, pentru că în momentul de față criteriul hectarului nu este un criteriu corect. Eu cred că și pilonul 1 și pilonul 2 trebuie să fie luați în considerare, dar trebuie să găsim uh, un echilibru bun între acest, aceste măsuri, astfel încât oamenii care trăiesc în zonele rurale să își uh, ducă viața bine, să producă uh, hrană sănătoasă și nu cred că ar fi corect să creștem ajutoarele pentru dezvoltare rurală în uh, defavoarea plăților uh, unice. Dacă mecanismul de modulare rămâne, atunci ar fi corect ca finanțarea venită din reducerea plăților uh, unice să fie distribuită în Uniunea Europeană cu scopul de a umple breșele la nivelul producției, astfel încât să nu ajungem în situația în care anumite state să aibă un nivel uh, tehnologic înalt, să producă mult și noile state membre care sunt mai puțin dezvoltate și mai puțin competitive în producția lor agricolă. Ele nu sunt competitive față de statele care au primit aceste plăți uh, vreme de multă vreme, vreme de mult timp. Mulțumesc, doamna Ranz Garcia, are cuvântul. Um, aș dori să încercați să vă exprimați foarte pe scurt, pentru că nu mai avem mult timp. Mulțumesc, domnule președinte. Acest document uh, oficial, neoficial, existent, inexistent, despre care s-a vorbit, îmi aduce aminte de ceva ce s-a întâmplat acum câteva luni în Parlament, când a apărut un document înainte de bilanțul de sănătate al PAC, înainte să înceapă acesta. Doamna comisar nu a fost acolo, dar în momentul în care a apărut acest document, era același, avea același conținut ca și documentul pe care l-am văzut. Deci când vedem un document cu privire la cofinanțare, s-ar putea să arate, mă tem, foarte mult ca și acest document oficial uh, de astăzi. Sunt surprinsă că mulți oameni spun că ar trebui să vorbim despre obiective înainte să vorbim despre bani. Dați-mi voie să le spun experților care au venit aici astăzi că ultima perspectivă, la ultima perspectivă financiară am vorbit întâi despre obiective și apoi despre bani și acest uh, lucru ne-a dus la modulare. Putem să vorbim despre obiectivele mileniului, despre susținerea agriculturii, dar când am văzut uh, ce s-a întâmplat în 2005, când am primit doar 0,9% din bugetul comunitar, am văzut că nu am avut bani pentru politicile noastre și s-au făcut uh, reduceri acolo unde trebuia. Adică s-a procedat la modulare. Așadar, trebuie să vedem câți bani avem și apoi să vedem cum putem să îi împărțim, pentru că astfel, pentru că altfel uh, nu acționăm în interesele Uh, tuturor uh, părților interesate, cetățenilor uh, și mai ales agricultorilor. Aș dori să aud mai multe despre siguranța alimentară, dacă considerați că putem să poate că unii oameni cred că nici nu mai trebuie să producem alimente în Uniunea Europeană, ci trebuie doar să importăm. Dar ce s-ar întâmpla dacă am fi dependenți de țări terțe pentru cerealele noastre, de exemplu? la OMC. În ceea ce privește OMC-ul, n-am auzit foarte multe în această după-amiază. Nici n-am auzit multe despre modul în care putem să acționăm. Uh, ce, cum să le explicăm oamenilor ce se întâmplă cu PAC. Pentru că nici noi n-am făcut-o suficient de bine și nici comisia. Și anume, care este uh, versiunea PAC pe care o văd oamenii. Pentru că oamenii văd PAC doar ca uh, un instrument de canalizare a banilor în buzunarele anumitor agricultori și acest lucru este foarte departe de adevăr. Sunt de acord cu domnul Bacuel că trebuie să oferim uh, siguranță, nu nesiguranță prin PAC și prin acești bani, dar cred că plățile directe către agricultori sunt foarte bune pentru că ei ne oferă Uh, această siguranță alimentară, ei se ocupă de bunăstarea animalelor, se uh, confruntă cu uh, aspecte legate de mediu și trebuie să fie foarte clar că nu trebuie să punem sub semnul întrebării plățile directe fa- față de agricultori, pentru că aceștia sunt supuși tuturor reglementărilor care sunt mult mai stricte decât reglementărilor reglementările la care sunt supuși fermierii din țările terțe și totuși acționează pe aceleași piețe. Deci trebuie să ținem minte producătorii noștri să nu uh, fie dezavantajați în această competiție. Să nu le cerem uh, să se ocupe și de problemele de mediu, și de bunăstare, și de trasabilitate, și de toate aceste probleme. Pentru că până când aceste cerințe sunt uh, impuse și celorlalți agricultori, Trebuie să ajutăm. Mulțumesc! Dau, dau acum președ, cuvântul președintelui Consiliului, domnul lui Erlandson, pentru că trebuie să plece. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc! Vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că ați organizat această dezbatere astăzi. Mulțumesc foarte mult și pentru invitație. Mă bucur să văd că uh, majoritatea persoanelor sunt convinși că avem nevoie de o politică agricolă comună mai bună, mai eficientă. Sunt sigură că aceste contribuții animate vor să uh, sublinieze ideea că uh, politica agricolă comună poate să devină mai bună, ea poate să ofere mai multe locuri de muncă și zonele, în zonele rurale trebuie să fie create și pot fi create noi locuri de muncă. Multe dintre intervenții au subliniat faptul că e nevoie de mai mulți bani pentru activitățile în domeniul bunăstării tuturor uh, persoanelor uh, și contribuabililor care plătesc uh, bani pentru producerea acestor alimente. Sunt aspecte asupra cărora trebuie să ne aplecăm în discuțiile noastre mai mult, mai în detaliu față de ceea ce s-a discutat astăzi. Vreau să încerc să simplific lucrurile și sper că vom reuși să avem uh, uh, un compromis acceptat de toată lumea pentru un pac care să coste mulți bani, dar pentru acest lucru contribuabilul trebuie să înțeleagă foarte bine uh, această politică agricolă comună. Trebuie să fie suficient de simplă, trebuie simplificată astfel încât contribuabilul să înțeleagă foarte clar despre ce este vorba, dar și agricultorul să înțeleagă foarte clar um, cu ce se confruntă. Pentru că sunt foarte mulți oameni în Europa, foarte mulți agricultori, care pur și simplu nu înțeleg ce înseamnă politica agricolă comună, ce avantaje are pentru ei. Politica uh, noastră, dacă vrem ca ea să fie acceptată, atunci trebuie să convingem pe cetățenii europeni că această politică este una corectă agricultorii europeni au cu siguranță posibilitatea de a ne ajuta, de exemplu, prin faptul că încep să cultive mai mult uh, resurse pentru energiile regenerabile. Trebuie să privim mai mult spre viitor în, uh, și în acest domeniu. este un viitor în care trebuie să ne desprindem tot mai mult de combustibilii fosili, de petrol. Și acest lucru le spun întotdeauna uh, agricultorilor de la mine de acasă, din Suedia. Vreau să subliniez de asemenea discuția despre contingente. Am avut uh, contingente până acum în multe în multe sectoare și le avem încă. Sau cotele. În ceea ce privește criza din uh, domeniul laptelui, uh, mi se pare că nu i-a ajutat deloc pe agricultorii europeni ce, uh, tot ce am discutat și am aplicat noi până acum. Deci trebuie să vedem, să avem niște politici mai eficientă pe viitor și trebuie să vedem exact încotro se îndreaptă banii europeni. Și aici trebuie să facem legătura cu faptul că prețurile alimentelor pentru noi toți care suntem consumatori au crescut destul de mult, în orice caz mult mai mult decât au crescut veniturile uh, agricultorilor. Așadar, ce se întâmplă? Este vorba de o concurență uh, incorrectă sau există o altă lacună, o, o greșeală în acest mecanism. Trebuie să încercăm să examinăm aceste elemente în, și numele consumatorilor. Încotro se îndreaptă banii pe care îi plătim. Și în încheiere, aș dori să menționez un aspect pe care nu l-a amintit nimeni până acum. Și anume, prioritățile europene în ceea ce privește aprovizionarea cu proteine. Trebuie să, uh, le, să asigurăm uh, o astfel de aprovizionare pentru cetățenii noștri. Uh, trebuie să răspundem la întrebarea vom dori sau nu cereale modificate genetic. Este o întrebare importantă la care trebuie să dăm un răspuns. Încă o dată, în încheiere, vă mulțumesc pentru această invitație și pentru că v-ați implicat cu toții și v-ați exprimat pozițiile. Salutarti, continuăm. Mulțumim. Continuăm acum dezbaterea noastră. Stefan Le Foll a cerut cuvântul. Vă rog. Merci, monsieur le président. Bon. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți că acum am rămas între noi, putem uh, discuta. O să fiu succint, pentru că s-au spus multe lucruri și pentru că e târziu. Vreau să vă spun două lucruri. Unu, Cred că o să avem o, o discuție privind bugetul Europei, nu doar bugetul agricol. Haideți să înțelegem cum stau lucrurile. Bugetul agricol, agriculturii, uh, va fi obiectul unor tensiuni ridicate pentru cei care vor să-l scadă, dar va avea, vom avea o discuție generală privind bugetul Uniunii Europene. S-a evocat acest lucru Um, și astăzi de către diverse state membre și nu avem motive să fim optimiști. Am ascultat foarte multe păreri, dar întrebarea pe care trebuie să ne punem este încotro ne îndreptăm. Toată lumea spune că vorbim de o buget înainte de obiective. Dar care sunt obiectivele? De aici ar trebui să, aici ar trebui să începem. Dacă dorim să uh, discutăm în cadrul Comisiei AG, trebuie să discutăm obiectivele. Vorbim despre chestiunea alimentară, a spus doamna comisar, un miliard de oameni suferă de foame în lumea întreagă, uh, plus 18 milioane de europeni uh, suferă de malnutriție. Bun, deci alimentele stau la baza acestei discuții. Uh, mediul înconjurător, toată lumea vorbește despre mediul înconjurător. Avem și un al treilea pilon pentru schimbările climatice. Uh, acest subiect interesează foarte multă lume, dar oare e de ajuns pentru a soluționa problema? Nu. Dacă este vorba despre o chestiune crucială pentru uh, omenire și pentru viitorul planetei, trebuie să avem la dispoziție mijloacele necesare pentru a o soluționa. Uh, mijloacele economice și sociale. Toată lumea vorbește despre economie și pentru, pentru competitivitate. Eu vreau ca uh, agricultura europeană să fie competitivă, dar uh, nu sunt de acord ca acesta să fie singurul criteriu de uh, măsurare a competenței performanței uh, agriculturii europene și ocuparea este un astfel de criteriu. În ceea ce privește diversi, diversi, diversitatea, diversificarea agriculturii europene, diversitatea este bogăție. Iată, știm cu toții cât de diverse sunt brânzeturile și așa mai departe la nivel european. Bun. Dar pentru mine, agricultura trebuie să fie competitivă din punct de vedere economic, trebuie să fie performantă din punct de vedere, al, uh, din punct de vedere ecologic și creativă agricultura trebuie să poată uh, răspunde uh, exigențelor alimentare ale Europei și lumii întregi, uh, poate, uh, va trebui să poată să facă față uh, crizei de mediu înconjurător și trebuie să poată uh, răspunde la întrebarea ce Europa ne dorim, ce fel de imagine dorim să dăm în ceea ce privește teritoriile europene. Acestea sunt obiectivele pe care trebuie să le schimb, pe care trebuie să ne le fixim. Și vreau să vă spun câteva cuvinte tehnice. În loc să discutăm despre primul, al doilea pilon, despre pasarele între pilon, despre uh, cum vom uh, reglementa axa 1, 2, 3, ne trebuie o politică agricolă sau rurală, ar trebui să ne gândim noi vrem o politică agricolă, alimentară și de mediu, toate trei. și uh, uh, toate ajutoarele pentru agricultură trebuie să aibă aceste trei obiective foarte clare. Și eu sunt de acord uh, cu ce a spus domnul Chantelie și primul, prima persoană care a luat cuvântul și anume că politica agricolă europeană trebuie să asigure Uh, tranziția uh, agriculturii europene către o agricultură care se poate face față chestiunii alimentare, de mediu și chestiunii sociale. Și dacă nu reușește să asigure această trecere lină, atunci nu mai are, uh, atunci nu mai are rost să uh, vorbim despre obiective, pentru că dacă vrem obiective, trebuie să avem și mijloace de acțiune. Eu sunt pentru o politică agricolă, de mediu și socială, care să asigure o trecere de la modelul de astăzi și cel pe care îl dorim pentru viitor. Vă mulțumesc! Grazie, Stefan, per il tuo appassionato. Mulțumim, Stefan, pentru intervenția atât de pasionată. Ehm, sunt eh, lucruri pe care, cu care nu putem decât să fim de acord, spunem acest lucru între noi, dar și celor care au responsabilități eh, în acest eh, domeniu. Domnul Sicherescu are cuvântul, vă rog. Mulțumesc viitorul PAC de fapt, necesită continuarea schimbărilor care au început, pentru că aceste schimbări sunt necesare pentru a face față provocărilor ere în care trăim, globalizarea și siguranța aprovizionării cu alimente. PAC trebuie să fie o politică mai justă, de asemenea. Cu toate că eu nu sunt în favoarea uh, um, oferirii de sume de bani, pur și simplu. Agricultura reprezintă 43%, 0,43% din PIB-ul Uniunii Europene. Dar este o, un procent mai mare din bugetul european. Și e mult sau nu e mult? Va fi 35-36% până în 2015, probabil. Hai să ne uităm la veniturile agricultorilor. Acestea reprezintă mai puțin decât veniturile lucrătorilor din alte sectoare, din majoritatea sectoarelor. Dacă comparăm sectorul cu sec sectorul uh, uh, aprovizionării cu uh, gaze, de exemplu, cu gaz natural, uh, siguranța aprovizionării cu alimente este de asemenea critică și am văzut foarte clar că piața nu este capabilă de autoreglementare. Dar agricultorii nu trăiesc într-un climat stabil datorită schimbărilor climatice, datorită vremii, care le afectează recoltele. Deci, piața nu le uh, oferă stabilitate. Și cât ne va costa oare? Cât ne vor costa schimbările climatice? Cât ne va costa criza financiară oare în cele din urmă? Sumele de bani disponibile pentru agricultură din bugetul european sunt infime comparate cu aceste cifre. cât dioxid de carbon absorbe agricultura, pentru că s-a vorbit doar de cât uh, emisii uh, cauzează, sunt produse de agricultură. Și această întrebare este importantă. De asemenea, gestionarea apelor. Agricultura uh, reușește să uh, aducă un echilibru în, în gestionarea apei, într-o oarecare măsură. Ce încercăm să susținem aici? Um, agricultura, producția, um, siguranța aprovizionării cu alimente, cred că trebuie să ne direcționăm ajutoarele și să încercăm să monitorizăm uh, rezultatele, să uh, există inspecții pentru a putea să măsurăm uh, beneficiile generale pe care le oferă agricultura. Dacă ne uităm la OMC și la PAC. Ne dăm seama că avem nevoie de abordare globală a aspectelor uh, legate de agricultură. Haideți să uh, facem o legătură între politica de coeziune și PAC. Uh, aici intră în acțiune Fondul pentru Dezvoltare Rurală, dar acesta, dezvoltarea rurală și agricultura, nu sunt același lucru. Sunt de acord că avem nevoie de o politică agricolă foarte fermă. Comisarul a spus același, același lucru. Dar dați-mi voie să vă spun ceva din punctul de vedere al noilor state membre, care au o agricultură foarte specifică, să nu uitați acest lucru. Mulțumesc. Hola, uh, McGuinness. McGuinness. Are acum cuvântul doamna McGuinness. Vă rog mai rapid pentru aceste ultime șapte-opt intervenții. Mulțumesc. Scurt pentru că e târziu, dar sper că vom reveni la discutarea acestui subiect. În primul rând, bugetul uh, este elementul critic în aceste, dis- în aceste discuții, este evident. Pe de altă parte, cred că acest document a ajuns la noi pentru a ne condiționa ca atunci când documentul este publicat uh, să arate mai puțin extrem decât documentul care a ajuns la noi și atunci să reacționăm cu mai puțină mânie. Uh, asta fac guvernele tot timpul, uh, lasă să se scurgă cele mai proaste informații și apoi le prezintă doar un pic îndulcite. Um, prezentările au fost academice, dar uh, avem aplicații practice. Nu accept uh, criticile pacului din această sală și nu trebuie să le luăm ca uh, cuvânt de Evanghelie. Uh, publicul nu este atât de critic față de PAC cum uh, sugerează titlurile din mass media și aș sugera să nu dezvoltăm politici pe baza uh, ultimelor articole din mass media privind plățile din cadrul PAC-ului sau ultimele programe de la televiziune pe această temă. Am fost iaristă, acum sunt politician și cunosc ambele aspecte ale acestei teme și ar fi foarte periculos dacă politicile noastre ar fi influențate de mass media cred că oamenii înțeleg agricultura și o susțin. Înțeleg și conceptul eșecurilor pieței. Cineva a spus, pentru, și voi încerca să găsesc citatul, că cetățenii put, va, dau valoare serviciilor dar eh, serviciilor, dar serviciile costă mult și noi, ca politicieni, trebuie să punem uh, prețul potrivit pe servicii. În legătură cu siguranța alimentară, într-adevăr, aceasta este foarte importantă. În ultimul mandat am făcut un raport pe această temă, vă invit să-l citiți. În legătură cu plata unică pentru agricultură, acesta este o modalitate foarte simplă de a uh, da fondurile direct agricultorilor. Am o întrebare. Ar fi o problemă ca cei care um, beneficiază de decuplarea completă să fie penalizați în viitorul exercițiu și vă rog să vă gândiți dacă există o modalitate uh, de a actualiza perioada de referință. Pentru că sunt lucruri care au fost discutate și aș vrea să știu dacă ați vreți să comentați această temă. Mă voi opri aici, dar va trebui să rediscutăm aceste lucruri și cu altă ocazie. Mulțumesc uh, uh experților. Mulțumesc. Care cuvântul domnul sau doamna García Perez. Gracias, señor presidente. La verdad es que a estas alturas... Mulțumesc, domnule președinte. În această fază a dezbaterii este greu să mai vii cu elemente noi. Am avut o după amiază foarte interesantă. Acum, uh, uh, cred că ar trebui să trecem puțin în revistă unele dintre, uh, dintre informațiile pe care le-am primit astăzi, dar vom mai continua această discuție și altă dată. Doamna comisar a spus în mod pertinent două lucruri, și anume că trebuie să protejăm ideea unei politici puternice, solide și în același timp trebuie să introducem treptat schimbarea. Cu toții suntem de acord cu acest lucru, însă e mai greu să cădem de acord asupra schimbărilor care trebuie introduse a vorbit despre plus valoarea agriculturii importantă în domenii cum ar fi mediul înconjurător, protecția slujbelor, locurilor de muncă, menținerea populației rurale și toate acestea sunt uh, aspecte pe care să le, de care să ținem cont în momentul în care alegem strategiile de urmat. În ceea ce privește sistemul de plăți unice, a acesta a fost discutat îndelung uh, astăzi după masă. Președintele Consiliului pentru Agricultură a vorbit despre efectele negative care au decurs din uh, acesta și s-au mai făcut referiri și la alte probleme care au uh, decurs din folosirea sistemului unic de plăți aici sunt necesare unele schimbări, dar haideți să nu ne concentrăm numai pe aspectele negative, haideți să ne gândim și la avantajele acestuia. Cu toții ne dăm seama că o mare parte din producători, uh, agricultori și crescători din Uniunea Europeană au reușit să se Uh, să supraviețuiască datorită sistemului de plăți unice. Adesea ei mi-au spus că numai datorită ajutorului primit au reușit să supraviețuiască, altfel ar fi închis prăvălia și s-ar fi mutat la oraș. Haideți să ne concentrăm, deci, și pe aspectele pozitive, nu doar pe cele negative, și să le cântărim în momentul în care analizăm această chestiune. În toată această după-amiază s-a vorbit despre nevoia ca cetățenii europeni să înțeleagă și, um, și să um, priceapă politicile europene. S-a vorbit despre cetățeni ca contribuabili care scot bani din buzunar. Bineînțeles, sunt de acord cu aceste lucruri, dar haideți să ne gândim la cetățeni ca fiind consumatori în loc să le explicăm ce, consumatorilor ce se întâmplă cu bugetul PAC, trebuie să le... Haideți mai degrabă să le explicăm ce facem noi, să le explicăm de ce plătesc dublu pe litrul de lapte sau pe kilogramul de carne decât acum câțiva ani, în situația în care agricultorii primesc aceleași sume de bani. E un subiect complicat, uh, cu multe aspecte și uh, trebuie să ne dăm seama de răspunderea pe care o avem, căci aici vorbim despre viitorul agriculturii în Uniunea Europeană și sper că în timpul pe care avem la dispoziție să putem gândi limpede și sper că documente ca acesta oficial, neoficial, uh, uh, fie că e la gunoi sau pe Uh, sau pe calculator ar putea să fie o, o bază de discuții, dar întotdeauna trebuie să ne raportăm la realitate, fiindcă răspunderea noastră este să hotărâm viitorul agricultorilor europeni. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président, et merci finalement d'anticiper Domnul Beș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că ați vorbit despre decizie care ne permite să abordăm o chestiune complexă. O să rămânem uh, în stadiul principiilor și o să vreau să subliniez câteva aspecte care au fost uh, menționate astăzi. Eu nu cred că suntem eficienți când Uh, așteptăm de la o singură politică mai multe obiective și nu suntem eficienți în fața opiniei publice. Trebuie să avem o politică a alimentației comune. Dacă le spunem cetățenilor că pacul protejează agricultorii al căror număr scade, atunci, atunci opinia publică nu ne va înțelege vom uh, părea că susținem acțiuni absurde, dar dacă spunem că luptăm pentru o politică de alimentație, Ah, de alimentare, atunci, um, ah, bineînțeles, ah, aceasta va fi mult mai importantă pentru că se referă pentru că va fi o politică globală cu diverse aspecte care țin de mediu, de alimentație și așa mai departe. Nu putem să legăm protecția mediului de politica agricolă, pentru că modul în care se produc Uh, în mod, producția agricolă are o legătură, oarecare legătură cu mediul înconjurător, dar uh, mediul înconjurător depășește sferele agriculturii. Am vorbit despre primul pilon, al doilea pilon și Ah, mi-a plăcut uh, cum, uh, cum, a cum a spus colegul meu că trebuie să, re, să revenim asupra chestiunilor fundamentale și uh, asupra modului în care a, fost, a care a apărut PAC în Europa. Așa cum a spus domnul Șetărie, acesta este una dintre puținele politici cu adevărat europeană și, europene și trebuie să o menținem așa. Haideți, stimați colegi, să o comparăm uh, cu alte politici care nu sunt numai europene. Când um, se spune că politica uh, agricolă este costisitoare, trebuie să nu uităm că nu mai avem bugete naționale pentru multe domenii, dar aici s-a pus la comun uh, uh bugetele, iar uh, iar, trebuie, iar noi trebuie să ținem cont de acest lucru. Vreau să îmi pun unele întrebări. În primul rând, Uh, plățile directe pentru uh, mediu, pentru, care au fost stabilite pentru, pentru cetățenii noștri și pentru mediul înconjurător, trebuie să, uh, să, să spunem foarte clar că avem reguli pentru protecția consumatorilor care trebuie să blocheze intrarea produselor din afara Europei care nu respectă standardele europene. Aceasta nu este o chestiune de protecționism, ci de bun simț. Dacă îi spune unui agricultor italian, francez și așa mai departe că trebuie să facă acest lucru pentru că este spre binele consumatorilor, atunci eh, nu putem să permitem eh, produselor eh, din Brazilia, Argentina și așa mai departe să pătrundă în Europa dacă nu respectă normele noastre. Astfel încât pacul ehm, a fost conceput ca un sprijin financiar adus agricultorilor în perioada de criză sau în perioada de normalitate, dar trebuie să ne întrebăm și care sunt cheltuielile uh, care se impun, pentru că nu vrem să ajungem într-un, uh, într-un joc foarte pervers. Vă dăm atât pentru că trebuie să consumați atât. Pentru că trebuie să existe uh, reguli comparabile pentru toată lumea, pentru consumatori și pentru producători. O să conchid imediat, pentru că m-am întins cam mult. Este vorba de negocierile, cu, negocierile la OMC. Eu uh, aș dori acum să uh, să pun punctul pe ei. Deja de ceva timp avem, uh, am, am primit raportul foarte interesant privind uh, privind negocierile de la Doha pentru carne. Și uh, eu mă întreb dacă putem, dacă putem căuta un, un acord cu OMC-ul în acest cadru trebuie să vedem cum putem evita efectele negative. Nu putem, pe de o parte, să ne spunem că liberalismul nu, nu reprezintă o soluție pentru tot și, pe de altă parte, să nu ne întrebăm dacă uh, nu cumva ar trebui să uh, să vedem care este logica care ne-a dus în anumite negocieri. José Bové, e poi abbiamo... Mulțumesc, José Bové, și mai avem încă trei intervenții. Oui, je... C'est celui-là. Mă bucur de faptul că colegul Beșu spune aceste lucruri și dacă ne-am fi cunoscut mai devreme, ar fi putut să fie alături de noi pe străzile din Seattle în 89, poate am fi câștigat puțin timp, dar uh, poate ne vom regăsi la Geneva la sfârșitul lunii. Mm, trebuie să ne întrebăm dacă există o legitimitate pentru politica comună astăzi sau nu. Eu aș spune că această politică astăzi nu se bucură de legitimitate. Repartizarea ajutoarelor este injustă, toată lumea știe, cunoaște această ecuație, 20% din agricultori primesc 80% din ajutoare, zone întregi, problemele legate de poluarea terenurilor și a apelor s-au agravat și din punct de vedere economic este absurdă. Pentru că astăzi ne aflăm în situația în care prețurile produselor agricole nu mai au nicio legătură cu realitățile economice ale producției. Astăzi niciun agricultor din Europa nu poate să producă la prețul pieței mondiale. Și acesta este prețul pe care, care ne este impus. Dar niciun agricultor european nu poate să producă cu adevărat la acel preț. Deci, pentru a legitima politica agricolă comună, trebuie să repornim de la elementele fundamentale, suveranitatea alimentară, dreptul de a ne hrăni, dar eh, realitatea este aceeași și pentru alte țări din lume, calitatea producției, clima, mediul, uh, ocuparea forței de muncă, un element fundamental. În agricultura biologică, pentru aceeași suprafață, e nevoie de 30% mai multe locuri de muncă. Deci modurile de producție pot orienta ocuparea forței de muncă. Trebuie să ieșim din logica actuală, din 92 încoace, de a avea o politică agricolă a cărui singur obiectiv este acela de a satisface pe cei care uh, beneficiază la nivel industrial, la nivel mondial, uh, de pe urma uh, celor 7 sau 8 procente din producție care circulă dintr-un continent în altul. Tradu- uh, distrugem locurile de muncă, mediul și agricultura pentru că nu vrem decât să satisfacem aceste obiective. Trebuie să reinventăm noi instrumente și cred că astfel vom obține legitimizarea politicilor agricole dacă avem instrumente care răspund aceste obiective de trei ordine. Trebuie să ieșim din această spirală, trebuie să deconectăm producția de sprijinuri. Poate această idee este împotriva consensului de acum câțiva ani, dar este evident că această deconectare nu avea obiectivul mai multă eficiență, ci ascunderea subvențiilor dar nu avea niciun obiectiv de eficiență al politicii. Deci, avem nevoie de, obiectiv, de instrumente clare, cota la lapte și mai departe. Trebuie să fixăm prețurile de asemenea. Acest lucru s-a spus în cazul raptelui. E nevoie de prețuri fixe la nivel european și național, ținând cont de costurile de producție din uh, regiunile agroclimatice cele mai favorabile și trebuie să dea ajutoare pentru a um, compensa handicapurile naturale. Este o politică care nu a fost făcută niciodată, dar care poate fi un obiectiv. În fine, trebuie să susținem moduri de producție ecoresponsabile și să ajutăm la industrializarea în anumite tipuri de producție, pentru că nu putem să continuăm să susținem o agricultură industri- în scară industrială care importă 10 milioane de, de soia uh, cultivată pe 10 milioane de hectare din America de Sud. Acest lucru nu are sens. Dacă dorim să satisfacem nevoile consumatorilor, cetățenilor europeni, dar mai ales ale cetățenilor, trebuie să transformăm astfel politica agricolă. Grazie, José. Mulțumesc. Ultimele două intervenții, Peter Iar și apoi Herbert Dorfan. Da, äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu patru puncte pe care mi le-am notat. În primul rând, äh, față de necuprire acest document care a dispărut în coșul de gunoi. Este totuși o chestiune delicată. Și mie mi-a arătat uh, această situație faptul că ar trebui să avem grijă de buget, pentru că există niște persoane care, în timp ce noi discutăm despre obiective, uh, se ocupă de bani. Aceasta e lecția pentru mine. În al doilea rând, politica agricolă comună, PAC. Cred că politica noastră agricolă comună, cea pe care o avem acum, nu, este, nu a ajuns încă la sfârșitul potențialului său de dezvoltare. Au spus colegii și la început că putem încă să uh, aprovizionăm cu uh, alimente sănătoase și proaspete 500 de mii, uh, milioane de oameni și acest lucru nu ne costă chiar atât de mult. Uh, și au fost foarte multe reforme ale PAC, condițiile s-au îmbunătățit. Deci cred că ar trebui să mergem pe acest drum. Uh, în al treilea rând, în ceea ce privește uh, plățile, uh, se vorbește despre decuplarea de față de producție și nu, e, nu au dreptate cei care spun că trebuie neapărat ca agricultorul să uh, aducă uh, o, un contraserviciu pentru uh, banii pe care îi primește, pentru că există și, au existat și uh, chestiuni legate de ecocondiționalitate. El are și alte um, cerințe care îi sunt impuse. Și uh, putem să ne imaginăm uh, o politică agricolă comună care să se descurce cu 5 uh, miliarde de euro, ar spune unii. Dar acest lucru nu este bun, pentru că în cele din urmă le-ar costa mult mai mult pe consumatorul de rând. S-a vorbit foarte, foarte mult despre acest al doilea pilon. Eu cred că, deși are multe avantaje, are și un dezavantaj major, cofinanțarea. Pentru că dacă ne gândim că aceasta este uh, panaceul, n-ar trebui să uităm. Al doilea fino, pilon, cofinanțarea, sud, dep- depinzătoare, depind practic de faptul uh, că statele membre trebuie să aibă și banii pentru cofinanțare. Iar dacă acești bani nu există, atunci uh, măsura nu ajunge până la urmă la cei care au nevoie de ea. Mulțumesc. Mulțumesc. Herbert Torfman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucur că avem această, purtăm această dezbatere astăzi uh, și ar, cred că ar trebui să ne punem întrebarea acum la începutul drumului în ce măsură avem nevoie de o reformă din uh, rădăcini. Pentru că acum aproximativ un deceniu am făcut deja trei reforme importante am avut bilanțul de sănătate și acum vrem oare să începem o altă reformă din start. Trebuie să ne punem întrebarea dacă acest lucru